Um, I would like to start... Haideți să începem. Um, I, I, I know, uh, that the room... Știu că e prea mică această sală pentru cât suntem. Asta e trista realitate. Poate faceți schimb de locuri, cei care stau în picioare cu cei care șed, Organizați-vă cumva, nu știu ce să zic. To start the meeting, uh, before I, I greet commissioner, I would like to... Înainte de a saluta pe domnul comisar, aș dori să fac încă un lucru care ține de comisie. Ar fi trebuit să fac acest lucru de dimineață, dar n-am făcut-o. Aș dori să vă informez că avem câțiva colegi noi pentru a doua jumătate din această legislatură. Avem câțiva înlocuitori și am sporit numărul de membri în această comisie, Jens Nielsen, cel care a contribuit la sporirea numărului colegilor noștri. Din partea SD, Jens Nielsen este un vechi prieten al politicii pentru coeziune, a lucrat la Comitetul Regiunilor ani de zile și nu este atât de nou în domeniu, deci am câștigat pe cineva care are multă experiență profesională. Asta e bine. Din partea ALDE îl, îl avem pe Vicenzo Iovine. Vă salutăm, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Și din partea verzilor Ana Miranda, ne bucurăm să o avem alături de noi. Și Filip Devilie, nu știu dacă este aici, și încă un coleg care înlocuiește un coleg, Yunus Yomargi, este alături de noi. really? And Commissioner Han is telling me that... Îmi spune domnul comisar că și domnul Statler este alături de noi. Vă salut. Sorry if there is somebody else that I didn't... Mai e cineva nemenționat? Dacă mai e cineva nou care nu și-a auzit numele, vă rog să-mi spuneți. Hungarian colleague Chanat Segedi is not with us here. Colegul din Ungaria, Segedi, nu este alături de noi, nu? And, uh, well, okay. Substitute, there is also a colega um, uh, Ivari Padar, I think, is with us. Colega Ivari Padava este alături de noi și ea. Un nou membru supleant. Acum începem ședința în mod oficial. Îl avem, pe alături de, îl avem alături de noi pe domnul comisar. Mă bucur să vă văd. Este prima dată anul acesta. În mod oficial completează domnul uh, comisar. E adevărat. Ne bucurăm că sunteți atât de deschis și atât de disponibil să vă întâlniți cu noi. Astăzi am dorit să vă ascultăm să vedem ce aveți de comentat în contextul uh, deciziilor vis-a-vis de noul cadru de reglementare. Vom începe printr-o introducere din partea Comisiei, după care, ca de obicei, vom avea întrebări, comentarii, observații din partea coordonatorilor mai întâi, după care din partea tuturor membrilor. Domnule comisar, vă rog. Vă mulțumesc. Aș dori să profit de ocazie să îți mulțumesc ție și tuturor să, colegilor și să te felicit pe tine și pe toți colegii care au fost realeși. Este o tradiție în acest Parlament să, să existe un nou tur de scrutin și iată că în comisia noastră există, în comisia dumneavoastră există continuitate, lucru pe care îl salut, este un lucru pozitiv pentru că în contextul politicii regionale orice tip de continuitate uh, este de salutat, în special pentru implementarea politicii noștri și pentru proiectele noastre. Și astfel uh, aș dori să încep. Este îmbucurător faptul că în ultimele zile, în ultimele săptămâni, politicile structurale au constituit uh, centrul de atenție, pentru că Mulți au spus că prin politicile structurale putem să uh, rezolvăm multe din problemele economice. E clar că nu le putem rezolva pe toate, dar putem contribui într-o oarecare măsură la rezolvarea acestora. În plus, cred că vorbesc în numele tuturor când spun că această politică în sine este o politică de creștere. Depinde însă cât de inteligent sunt folosite mijloacele Obiectivul însă este foarte clar, acela de a obține creștere economică prin fondurile structurale, de a crea locuri de muncă. Aș dori să vă arăt cum au fost folosiți banii anul trecut. În 2011 am înregistrat multe recorduri. Am avut 32 de miliarde din partea ERDF, 25,8 din partea fondurilor de coeziune, 6, ceva miliarde. Oricum, un plus de 6,5% față de 2010, deci 6,5 miliarde mai mult decât în anul 2010, lucru care corespunde evoluției acestei politici. În baza deciziilor luate prin uh, ridicarea ratei de cofinanțare, Înainte de finalul anului am ajuns la o sumă de 3 au fost transferate către Grecia și România și între timp 600 de milioane de euro au fost uh, plătite Portugaliei. Implementarea politicii merge bine, ea corespunde planurilor noastre, lucru care nu înseamnă că în 2012 trebuie neapărat să vorbim doar despre implementare, este nevoie să dovedim cu adevărat că mijloacele pot fi folosite în mod eficient și adecvat. Din partea Comisiei există o experiență îndelungată de mai mulți ani vis-a-vis de când intră solicitările de plată la noi, nu înseamnă neapărat că pe final de an există mai multe astfel de solicitări, dar din decembrie 18% din bugetul total a fost uh, folosit și vă pot spune că în ciuda experienței noastre, procesul este dificil dacă nu știi exact când vin toate aceste solicitări, pentru că trebuie să luăm multe decizii care impactează lichiditățile. De multe ori avem însă bani nefolosiți, fonduri neutilizate și de aceea tindem să folosim fondurile structurale în alte scopuri. După cum știți, nu se poate spune că există neapărat bani nefolosiți. În 2010 și 2011, maxim 30 de milioane de euro au fost decommitted, spune comisarul, și 25% din aceste sume au fost recuperate pentru că nu au fost folosite și cred că nu este suficient. Trebuie să Există propuneri și din partea experților pe fondurile structurale ca să vedem cum să mergem mai departe pe viitor. Ceea ce rămâne la fel de important este ca, noi așa, calitatea proiectelor să fie întotdeauna maximă și să fie evaluată continuu și să folosim banii acolo unde se potrivesc ei cel mai bine, unde e nevoie de ei. Să facem și modificări la programele noastre, cele care funcționează să fie promovate în continuare, cele care nu funcționează atât de bine și care nu au importanță strategică, să fie abordate mai flexibil, ca să spun așa. La începutul anului am dorit să informez Comisia vis-a-vis -vis de calendar și prin prisma faptului că dumneavoastră ca europarlamentari stabiliți bugetul anual și pentru că dorim să înregistrăm progrese la nivel bugetar, nu trebuie să existe întreruperi în cadrul cadrului financiar multianual Trebuie să ținem cont însă de necesitățile de lichidități pe care le avem anual și dacă se ajunge la modificări, practic acest lucru nu înseamnă altceva decât că mijloacele asupra cărora am, put, am căzut de fapt de acord nu au fost plătite către țările beneficiare. Deci plățile nu au putut fi făcute la timp. Și de aceea vă spun, dacă sunt idei noi vis-a-vis -vis de felul în care sunt distribuiți banii, Trebuie să vedem cum se potrivesc acestea în contextul general. Vis-a-vis -vis de propunerile legislative pentru politica de coeziune 2014-2020, aș dori să vă spun că vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră la nivel tehnic. Am avut o prezentare în octombrie anul trecut. Ce activități au avut loc până acum? Aș dori să raportez că nu neașteptat, președinția poloneză a pus accentul pe, acest, pe această politică, s-a implicat foarte mult în acest domeniu al coeziunii, iar discuțiile în Consiliu au mers foarte bine. S-a ajuns la un prim text de compromis în luna decembrie. Au existat, bineînțeles, și dezbateri în Consiliu, unde s-a ridicat întrebarea dacă nu ar fi prea devreme, dar, mă rog, Pentru președinția poloneză și pentru unele state membre, acest uh, document a însemnat că, în sfârșit, am putut să vizăm totul dintr-o perspectivă a concentrării tematice. Președinția daneză, să știți că dorește să continue aceste dezbateri cu același grad de angajament. Se propune un program foarte ambițios și în cadrul acestei noi președinții se va pune accentul în special pe sistemele de management și de control. La nivelul Consiliului, în domeniul nostru, s-a negociat mai bine de 100 de ore. Au existat, uh, a existat acel working group pe acțiuni structurale, au avut loc multe reuniuni ministeriale informale, negocieri pe această temă, și Consiliile Afaceri Generale în 24 aprilie și în 26 iunie se vor consulta, se, se vor ocupa de această temă, vor continua negocierile și vă spun toate aceste detalii organizatorice pentru că trebuie să-i mulțumesc Parlamentului pentru eforturile depuse până acum și doresc să vă arăt în același timp că în Consiliu lucrurile sunt tratate foarte intens și într-un ritm accelerat. Există concepția conform căreia negocierile pe fond trebuie să se desfășoare în paralel cu cele tehnice. Sunt de acord cu acest lucru pentru că obiectivul nostru trebuie să fie acela de a obține la final un buget care să fie confirmat așa cum a fost el propus de comisie și este cel puțin la fel de important să confirmăm principiile fundamentale ale acestei arhitecturi și cred că este mai corect dacă în acest sens am avea așadar negocierile desfășurându-se în paralel pentru că altfel ar lipsi anumite părți din arhitectura noastră, pentru că ar fi foarte ușor să spunem putem renunța la asta, la asta, la asta, putem să adăugăm X și Y, dar eu spun așa, cred că din perspectiva politicii regionale și dat fiind nivelul la care s-a ajuns în negocieri, aceste elemente centrale ale politicii trebuie să existe și pe mai departe, trebuie să supraviețuiască și de aceea cred că este absolut necesar să avem aceste negocieri paralele și de aceea rugămintea sau invitația mea sau îndemnul meu către Parlament este acela de a proceda la fel ca până acum pentru ca dezbaterile să decurgă între Parlament și Consiliu la fel până, ca și până acum, pe picior de egalitate, având același punct de plecare fără să se ajungă într-o situație în care Parlamentul să trebuiască să reacționeze la ceea ce face Consiliul. Trebuie să, să procedăm în manieră accelerată. Acest lucru este prevăzut în calendar și doream doar să vă spun care este observația pe care am făcut-o noi la nivelul Consiliului. De aceea am rugat-o pe doamna președinte să facă acea introducere. Care sunt elementele centrale ale acestei politici? Trebuie să înțelegem această politică ca fiind o politică de investiție, una care comportă aspecte de solidaritate și care trebuie să țină cont de aceste aspecte sociale, să spunem. Deci, noi investim în oameni, investim în regiuni și cu scopul de a crea valoare adăugată. Apoi, este o politică care, se orient, care este centrată pe rezultate. Până acum nu au existat divergențe majore pe acest punct. Este și greu să ridici obiecție împotriva unui asemenea element. Noi la final ne dorim niște rezultate cuantificabile. Și acest lucru nu este întotdeauna de la sine înțeles și nu este ușor de atins. Discuția pe marginea concentrării tematice a fost și ea dificilă, chiar mai dificilă. Nici nu m-am așteptat la altceva decât să aflu din partea unor state membre uh, că lucrurile sunt privite cu ochi critici, m-a surprins însă faptul că în Parlament, cel puțin la nivel informal, am aflat că se dorește o concentrare tematică, un minim de concentrare tematică pe anumite domenii. Eu vă spun foarte deschis cum văd lucrurile colegii mei din comisie, Potocnic și ceilalți, la început uh, n-au fost de acord când am spus că vrem un minimum share pentru efficiency și energy savings, dar până la urmă este vorba aici despre măsuri care nu numai contribuie la îmbunătățirea situației climatice, climatice, ci creează în același timp noi locuri de muncă, și asta într-o manieră foarte durabilă. Acest lucru duce la o creștere durabilă și aceste măsuri sunt măsuri care nu depind atât de mult de capitalul pe care îl investim. Aș dori să mă concentrez pe aceste aspecte pentru că, în funcție de exemplele pe care le am în minte, Uh, mă gândesc la anumite proiecte sau la anumite domenii care nu sunt neapărat acoperite de conceptele cu care operăm noi. Și asta pentru că prioritățile tematice sunt uh, destul de nepotrivite când vorbim despre întreprinderile mici și mijlocii. Aici ar trebui să vorbim mai degrabă despre inovare, dar nu neapărat despre inovația tehnologică, ci de inovație în domeniul marketingului, în domeniul desfășurării proceselor. Toate tipurile de inovație care ajută societățile să devină competitive pe termen lung și să fie pregătite pentru viitor și să-și întărească competitivitatea. Toate acestea, iată, sunt uh, obiective în care se regăsesc toate doleanțele exprimate și iar când vorbim despre economisirea de energie, există atâtea posibilități încât uh, afirmația conform căreia am pune la dispoziție prea mulți bani nu-mi pare corectă. Cred că mai degrabă invers sau lucrurile. Aș dori să, dacă purtăm această discuție, să o facem pe fond cu exemple, pentru că și ea face parte din uh, politica structurală și nu se regăsește în uh, propunerea comisiei. Apoi, condiționalitățile, în special condiționalitatea ex ante. Până acum am putut constata că în linii mari lucrurile sunt acceptate ca atare. Există discuții în anumite state unde, de exemplu, Există structuri federale constituționale și acolo trebuie văzut cum se potrivesc lucrurile unele cu altele. De exemplu, uh, alte probleme sunt în uh, Franța, unde regiunile nici măcar nu au voie să aibă datorii. Deci nu vorbim neapărat de condiționalități macroeconomice. Există pur și simplu dispoziții legale prin care se interzice unor regiuni să aibă datorii. Pentru noi, condiționalitățile ex ante sunt foarte importante și am dorit să rămânem la acestea, să rămânem cu acestea. Ideea este să îmbunătățim condițiile cadru din legislație pentru ca de la bun început aceste măsuri să poată fi aplicate și mie mi se pare că în linii mari există acceptarea necesară dar știți foarte bine că diavolul se ascunde în detalii. În încheiere aș dori să fac câteva observații vis-a-vis -vis de câteva teme esențiale din documentul de lucru al coordonatorilor. Vis-a-vis -vis de concentrarea tematică, m-am exprimat deja suficient. Condiționalitatea macroeconomică a fost și ea menționată. Principiul parteneriatului și aici mă aștept să beneficiem de suportul, de sprijinul Parlamentului, pentru că este foarte important ca în statele membre aceste acorduri să fie încheiate și în baza lor să procedăm în manieră adecvată la integrarea regiunilor. Și nu mă refer doar la regiuni, ci și în conformitate cu principiul multiguvernanței la autoritățile locale și la ONG-uri. Un ultim punct despre care am înțeles că s-a discutat astăzi foarte aprins și unde au existat divergențe între Consiliu și Parlament, se referă la poziția Common Strategic Framework. Știu care sunt pozițiile. Decisivă nu este, decisiv este fondul acestui document. Vom face o propunere în februarie, cred eu, și cred că este important ca mai întâi să avem acest document înainte de a discuta. Este într-adevăr o noutate, este o provocare și pentru noi, pentru serviciile noastre. Vom crea ceva ce nu a mai existat în această formă niciodată. Este un proiect ambițios pentru că obiectivele, obiectivul este acela de a exista mai multă claritate pe viitor pentru a ști cine, pe ce trebuie să se concentreze. Și acest lucru nu este deloc ușor și e clar că este o întreprindere deloc neinteresantă și dificilă, va dura, nu neg asta. Colegii mei comisari vor uh, depune eforturi să facă un proiect bun. Vom vedea apoi în baza documentului cum vor decurge discuțiile. Vă mulțumesc până una alta pentru atenție. Eh, Mulțumesc, domnule comisar, O să explic eh, cum vom organiza ședința de astăzi, pentru că avem o serie de prezentări și am eh, propus și nu ați reacționat negativ să avem o dezbatere comună astăzi introducerea făcută de comisarul Han este o introducere a întregii discuții. După aceasta vom uh, continua cu Nicolas Martin și alți colegi pe chestiuni de detaliu. Ne-am uh, concentrat uh, dezbaterea în a doua parte pe cele patru teme despre care ați fost informați. Deci, după prezentarea domnului comisar, o, o să îi rog pe raportori și pe acei coordonatori care nu sunt coordonatori. Sunt uh, unii care sunt și coordonatori și raportori, însă uh, cred că este justificat să avem uh, această abordare. O să uh, uh, îi rog pe primii doi raportori în ceea ce privește regulamentul general și în numele PP-ului, uh, domnul uh, Lambert van Nistelrooy. Mulțumesc, uh, sunt încântat să sparg gheața. Aveți uh, dreptate atunci când spuneți că a venit uh, tipul să ne suflecăm uh, mânecile și să abordăm chestiunile rămase în suspensie. Am încercat să punem bazele noi arhitecturi a noului tip de coeziune, strategia UE 2020. Cu alte cuvinte, ați aruncat mănușa avem un document de lucru pe marginea regulamentului. În același timp analizăm și alte aspecte ale documentului de lucru și o să uh, Uh, vă fac o idee generală în legătură cu metoda de lucru a Parlamentului. Totul uh, este legat, uh, cadrul financiar multianual este, desigur, foarte important, însă aceasta nu schimbă natura sarcinii noastre în Parlamentul European. Trebuie să ne dezim calea către o primă lectură și să ajungem la un acord general am discutat uh, până acum și în ceea ce privește cele trei metode pe care le-am uh, discutat, ele au fost uh, punctate și am vrea să știm dacă vom primi clarificări suplimentare cu prima ocazie cu care ne întâlnim, după care ar putea audiere, iar următoarea etapă ar fi ca noi să prezentăm o serie de amendamente cheie Uh, asupra cărora să se aplece atât membrii acestei comisii cât și membrii din alte comisii. Aceasta este procedura pe care sperăm să o putem urma uh, pentru a finaliza aceste dosare. Ați citat câteva puncte care merită să fie uh, clarificate. Ați trecut uh, lin la viitorul uh, cadru uh, comun uh, strategic. Trebuie să vedem care este rolul beneficiarilor dacă rolul lor apare în uh, acest cadru strategic și acest lucru este inevitabil. Deci veți lega uh, obiective, priorități și programe dacă așa stau lucrurile, întreaga abordare va trebui să fie validată de noi în procedura de codecizie. Și uh, cred că vom discuta despre asta mâine. Trebuie să știm dacă lucrurile vor fi aruncate de la Parlament la Consiliu și înapoi timp de 12 luni. Ați vorbit și despre concentrarea tematică. Poate că aș putea să vorbesc și puțin despre asta și despre chestiunea flexibilității. Scopul acestor resurse, acestor funde este să uh, ajute la realizarea unor obiective, inclusiv schimbările climatice. Aplicarea însă la nivel național și regional trebuie să fie însoțită de uh, flexibilitate, nu trebuie să existe niște procentaje rigide. Același uh, lucru uh, trebuie să se aplice și în cazul Fondului European de Dezvoltare Regională, FEDER, ținând cont de necesitățile specifice trebuie să uh, adaptăm totul la ceea ce este nevoie de pildă în sudul Italiei sau în nordul uh, Finlandei. Trebuie să ajungem în felul acesta la niște propuneri practice și o astfel de propunere nu este menită să schimbe arhitecta, arhitectura de bază a Comisiei, ci să faciliteze uh, punerea în aplicare. Trecând acum la condiționalități. Uh, condiționalitățile sunt extrem de importante, dată, dat fiind importanța uh, condiționalității macroeconomice. Unele state membre au structuri uh, federale și regiuni care le permite să contacteze datorii. Totuși, în negocierile noastre privind stabilitatea urmată de pachetul uh, celor șase, am uh, realizat că dacă nu uh, respectăm acordurile macroeconomice, acest lucru nu înseamnă în mod automat că programele promovate sau finanțate de Uniunea Europeană vor fi oprite. Sigur, trebuie să găsim o soluție la aceasta, însă în acest proces în desfășurare dorim clarificări de la dumneavoastră în legătură cu natura acestor condiții. Care vor fi aceste condiționalități? Trebuie să ne asigurăm că țările pot să-și respecte propriile criterii uh, înainte uh, de a ridica mănușa aceasta de fier a finanțării. Există diferențe foarte mari între statele membre. și poate că există și abordări diferite ale uh, cadrului uh, financiar. Însă asta nu înseamnă că uh, noi punem sub semnul întrebării uh, arhitectura generală. Raportorii au uh, elaborat un document și am arătat foarte clar că este nevoie de o responsabilitate politică care trebuie asumată. Uh, în uh, discuțiile ulterioare poate veți arăta cum uh, veți face acest lucru. Constanța. Mulțumesc, Danuta. Nu aș dori să revin asupra celor spuse de Lambert. Cred că între timp suntem în mijlocul negocierilor și știm în principiu ce trebuie să spunem în cadrul uh, negocierilor pe regulamente, fiecare știe ce poziție are și până la urmă nu cred că este o chestiune conform căreia noi am fi împotriva concentrării mijloacelor, ci Parlamentul dorește ca în momentul alegerii elementelor pe care ne concentrăm, să avem mai multă flexibilitate. Cred că este cu totul altceva. Nu e ca și cum am spune că dorim ca banii să meargă în regiuni și să facă regiunile ce vor cu ei. Nu asta spunem când spunem că vrem mai multă flexibilitate. Nu am primit niciodată un răspuns la această observație pe care am făcut-o și cred că instrumentul pe care l-ați propus, aceste acorduri de parteneriat, acestea pot fi utilizate pentru a determina o concentrare a mijloacelor pe anumite puncte cheie, dar cu flexibilitatea adecvată pentru regiuni. Și de aceea m-aș bucura foarte mult dacă informațiile celor care se ocupă de politica de coeziune nu ar mai fi contradictorii. Aș dori să știu care este statutul pe care aceste acorduri de parteneriat îl vor avea, dacă sunt obligatorii din punct de vedere juridic, cum vor fi structurate lucrurile astfel încât pe de o parte statele membre, pe de altă parte comisia să fie părți la acestea, dar în negocieri să fie reprezentate toate părțile. Poate că ne puteți explica încă o dată care sunt uh, închipuirile dumneavoastră, cum credeți dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră evoluția acestora. Cred că există o propunere de regulament. S-au spus atât de mult, puține însă, însă despre acest lucru, încât există spațiu de interpretare. Și de aceea aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Aș mai face o observație vis-a-vis -vis de orientarea pe rezultate. Într-adevăr, nimeni nu se poate opune acestui lucru. Dar dacă mă uit la indicatorii din propuneri care duc la care ar trebui să ducă la o astfel de orientare în funcție de rezultate, acești indicatori sunt atât de generali încât pot să spun că da, sunt pentru pace. Și nimeni nu se va opune dacă eu spun că sunt pentru pace. Dar trebuie să vedem dacă nu cumva indicatorii ar trebui să fie deja în regulament și poate că aceștia ar trebui să fie negociați în mod direct cu statele membre pentru a vedea dacă ei ne conduc la sau nu la o abordare orientată pe rezultate. Pentru că altfel nu se schimbă multe. Și în acest context vă pot spune că în multe discuții din ultimele săptămâni am uh, aflat că există senzația că pe de o parte ne dorim rezultate, dar acest lucru ar însemna că fiecare își face calculele pentru el și fiecare creionaș și fiecare foicică de hârtie trebuie să fie enumerate. Păi eu nu, nu, nu văd lucrurile așa. Azi, în această dupămasă vom vorbi despre simplificare și despre ceea ce este scris cu adevărat în aceste propuneri și veți vedea că trebuie să existe mai puține Uh, există o, trebuie să existe o simplificare la nivelul controalelor și acest lucru nu, parcă nu rezultă direct din propunerile pe care le-ați făcut și poate că împreună ar trebui să vedem ce putem schimba și ce putem îmbunătăți la acest capitol. Cred că acesta ar fi și obiectivul pe care cu dumneavoastră l-am stabilit la începutul acestor dezbateri. Este obiectivul pe care l-am stabilit pentru politica de coeziune pentru viitor. Instrumentul uh, Common Strategic Framework este... Ar fi interesant de avut o propunere propriu-zisă, ca să vedem ce scrie în acest text și asta pentru a putea apoi purta dezbateri în cadrul cărora să cădem de acord în interesul tuturor instituțiilor europene și să ajungem la un rezultat satisfăcător, cu o participare satisfăcătoare, care să garanteze și o flexibilitate absolut necesară pe viitor. Cred că astea sunt câteva aspecte la care poate ar trebui să vă mai referiți. Mulțumesc! Thank you. Uh, one... Președinta, mulțumesc. Jan Olbricht are acum cuvântul. Domnule comisar, aș dori să vă adresez <coughs> câteva întrebări, fără să intru în detalii, în legătură cu Fondul de Dezvoltare Regională. Prima întrebare se referă la următoarea situație ipotetică. Finanța, fondurile sunt uh, reduse, avem mai puține fonduri în buget, care va fi reacția Comisiei? Cum va fi redusă politica de coeziune în consecință? Reducerea mijloacelor financiare va uh, duce la modificarea acestei politici. Este foarte important pentru activitatea noastră și pentru beneficiari. A doua întrebare se referă la filozofia politicii de coeziune pentru uh, perioada 2013-2020 aici. Deci, ideea din, de la care s-a plecat a fost următoarea. Trebuie să lucrăm împreună cu statele membre pentru programare, apoi se lasă o mare eh, libertate statelor membre pentru implementare, după care se face un control cât se poate de strict. Așadar, se pune accentul pe programare și control. Între aceste două etape există o mare libertate de acțiune. Dar, dacă citim textul acestui regulament, vedem că intervenția forte are loc în această perioadă intermediară. Această perioadă intermediară Uh, se referă la concentrarea tematică puternică. Aș vrea să ne înțelegem bine. Noi, Parlamentul, suntem pentru concentrarea tematică, dar ceea ce ați abordat uh, dumneavoastră și doamna Crel este dacă trebuie să instituim o concentrare conform unor reguli foarte stricte sau dacă trebuie să organizăm lucrurile teritorial. Trebuie să elaborăm o abordare. Vrem să menținem concentrarea tematică, însă în același uh, timp dorim ca statele membre să fie responsabile de această concentrare. Desigur, statele membre vor lucra împreună cu Comisia, vor colabora cu Comisia. Uh, apoi, uh, Fondul European de Dezvoltare Regională, FEDER, trebuie să ne gândim la nivel, uh, niveluri de concentrare foarte profunde. Vrem să știm până la ce punct dorim să controlăm această situație. Cealaltă întrebare. Fondul Social European, FSE, ați venit cu sugestii foarte concrete, chiar cu tipuri de acțiuni foarte concrete. Aș dori să știu cum aceste acțiuni cheie vor arăta ulterior dacă prioritățile sunt atât de în detaliu descrise. Este oare necesar să mergem atât de departe cu detaliile? Și ultima întrebare se uh, referă la cele spuse de doamna uh, Crel Uh, în calitate de raportor pentru FEDER, o să propun Parlamentului European să renunțăm la indicatori în acest regulament. Acești indicatori ar trebui să apară într-un alt, alt text legislativ acești indicatori ar trebui să fie mai detaliați, dar adaptați condițiilor uh, de la fața locului, condițiilor de pe teritoriul respectiv. Pentru că dacă introducem indicatori de ordin general, foarte general, aceștia sunt inutili. Uh, în ultima instanță, ei sunt mult prea evidenți. Deci, fie că vorbim de PIB, de politica de ocupare a forței de muncă sau mergem la un nivel mult mai concret. Cred că indicatorii foarte generali nu sunt utili. În calitate de raportor o să propun uh, includerea acestor indicatori într-un alt text. Dacă vrem să stabilim indicatori pentru toate regiunile europene, acești indicatori vor fi atât de vagi încât nu vor spune practic nimic. Și pentru a încheia, am o întrebare pentru domnul comisar. Codul de conduită. Uh, cum, care este legătura între acesta și acordurile de parteneriat? Dacă acest cod va fi definit de dumneavoastră sau aceasta va fi la latitudinea statelor membre? Uh, toate acestea duc uh, în același punct. Dorim o mai mare libertate sau dorim specificații cât se poate de concrete? Președinta, uh, dragi colegi, uh, poate că comisarul nu trebuie să intre în detalii la fiecare problemă, da, ci doar să traseze o linie politică. Așadar, aveți cuvântul. No, first of all, um, concerning the, the legal, um, I was just addressing. Mai întâi, uh, ca să lămurim uh, poziția juridică, cu privire la cadrul strategic comun, uh, avem nevoie de o propunere veritabilă și doar atunci vom putea discuta despre conținut. Va exista o discuție despre statutul juridic al acestui cadru, însă pentru moment cred eu că este mult mai important să așteptăm o propunere solidă cu privire la cadru. Cât privește condiționalitățile macroeconomice, da, poate că ar merita să organizăm o dezbatere cu privire la ele. Să vedem care ar fi poziția comună a Comisiei. Va trebui să discutăm cu uh, Direcția Generală ECFI și cu alții să ajungem la un fel de poziție generală. Probabil că vor fi aplicate ca o măsură de ultimă instanță. Dar, în orice caz, va trebui să mai discutăm. Și uh, dacă doamna președinte îmi permite, o să revin cu un răspuns de neată ce pot. Președinta, mm, să știți că nu vă las. Comisarul, nu, vreau să revin aici să discutăm. Cât privește calitatea parteneriatelor, din câte îmi dau eu seama, acestea funcționează ca un fel de acord umbrelă cu statele membre. Ele includ diferitele programe operaționale pe care le-am convenit. Și apoi, sigur că depinde și de cadrul juridic al unui stat membru. În funcție de acesta se face implementarea și se definesc uh, criteriile sau aspectele politice. Noi avem uh, acea abordare la mai multe niveluri și am dori să vedem că participă regiunile, dar și comunitățile locale. Vrem să vedem că ele se implică mai mult în negocieri. Totul depinde însă de regimul juridic al statelor membre. Așa cum am spus deja, cred că instituirea acestui articol în regulament este deja o declarație politică destul de fermă cu privire la interesul nostru. În ce privește indicatorii, poate că ar merita să discutăm mai târziu cu Nicholas Martin. Deocamdată vă spun că trebuie să diferențiem între rezultații, între indicatorii de rezultat, între outcome și result. De exemplu, câte, câți kilometri de șosea au fost uh, construiți. Acesta ar putea fi un indicator. Am urmărit îndeaproape discuțiile din uh, grupul de lucru și uh, provocarea acolo era să găsim uh, indicatori comuni care să poată fi aplicați în toate cele 27, în curând 28 de state membre. Aceasta e adevărata provocare. După cum știți, există foarte multe interpretări și definiții diferite pentru aceeași noțiune. ne-am bazat foarte mult pe ceea ce ne-a furnizat Eurostat ca definiția indicatorilor. Și uh, pe baza celor furnizate de Eurostat am reușit să finalizăm o listă destul de scurtă de indicatori. Știu că a existat o dezbatere, o discuție în acest sens. Eu cred însă că ar trebui să rămânem la forma pe care o avem și pe care am convenit-o. Deocamdată, cred că este important să găsim un acord cu privire la conținutul și calitatea indicatorilor. Să nu uit de simplificare. Simplificarea cred că merită să primească, să aibă parte de o reuniune dedicată în mod special acestei teme, să discutăm cu experți și poate ar fi bine să avem un fel de sinteză prin care să vedem uh, cum se face aplicarea practică, de exemplu, cât durează până când se plătește o, o cerere, cât durează din momentul în care se depune solicitarea și până în momentul în care se face plata. Din câte am înțeles, uneori poate să dureze destul de mult. Cea mai uh, lungă perioadă a fost de 2 ani. În alte țări am avut o perioadă de doar 8 luni. În, uh, în dorințele comisiei ar trebui să fie ceva um, în jurul de 22-23 de luni maximum. Dar pentru că vorbim despre proiecte europene cu finanțare europeană, e nevoie de timp. Și în plus, uh, statele membre au și ele proceduri destul de greoaie și știu că durează până când se aprobă un proiect la nivel național. E nevoie de până la 63 de semnături pentru un singur dosar. Cineva a remarcat foarte cinic că asta înseamnă că toată lumea care a, a semnat uh, pentru un dosar și asumă o responsabilitate de 1,6%. Mă rog. Deci, haideți să vedem împreună cum putem introduce simplificarea. Ce pot să vă spun eu uh, este că vrem să facem o distinție între țările și regiunile în care știm și avem probe, avem dovezi că totul funcționează bine și în care ne cunoaștem clienții Mă gândesc în special la activitățile de audit. Asta mm, privește, sigur, și investițiile în resurse umane și problemele de conformitate. Dacă e necesar să se repete întregul proces într-o regiune sau într-o țară în care, în perspectiva actuală, totul funcționează bine. Adică nu văd de ce ar trebui să repetăm acest proces. Poate e mult mai simplu să continuăm. Concentrarea tematică. Vreau să fac referire la propunerea noastră și, de exemplu, dacă vorbim despre FEDER, am uh, propus ca pentru regiunile mai dezvoltate și pentru regiunile în tranziție următorul lucru. Știți că pentru regiunile în tranziție suma disponibilă este uh, comparabilă cu uh, regiunile mai puțin dezvoltate. De aceea am uh, hotărât să se concentreze sumele disponibile de bani. Propunerea noastră este ca 80% din suma disponibilă de bani pentru o anumită regiune să fie cheltuită pe trei obiective. Inovație și cercetare, competitivitatea IMM-urilor și eficiență energetică și energii regenerabile. Cât privește ultimul obiectiv de energie regenerabile și eficiență energetică, ar trebui să se aloce cel puțin 20% și uh, eu v-aș uh, întreba, dintre aceste trei obiective, competitivitatea mm eficiență energetică, cercetare și inovare, mai, pe lângă acestea, mai sunt și alte uh, domenii, alte zone în care s-ar putea depune proiecte? Infrastructura lipsește și în cazul celor 20% mai sunt uh, șterse 5% pentru dezvoltare. But, uh, I think concern... Eu cred că în ce privește regiunile mai dezvoltate avem o situație care se va perpetua și pe viitor, adică acolo nu finanțăm infrastructura. La regiunile mai puțin dezvoltate se alocă 15% pentru cele trei obiective. În al doilea rând, da, acei 5% sunt cifra corectă, dar eu cred că multe din investițiile din zonele urbane sunt pentru eficiență energetică și economisirea de energie, de exemplu, izolarea clădirilor. Dar eu uh, v-am întrebat dacă aveți și alte idei pe care le putem încadra în aceste priorități. Pentru perspectiva actuală, avem 92-93% din calculele noastre. Deci 90 și ceva la sută din uh, totalul banilor cheltuiți se regăsesc în aceste priorități. Și probabil că această împărțire va continua și pe viitor. Regiunile conform voinței statelor membre, trebuie să hotărască pe ce priorități își vor concentra investițiile. Și asta, sigur, la un nivel destul de general. Așa, cred că am răspuns uh, celor care doresc uh, o concentrare adaptată, o soluție adaptată. Toate statele membre și toate regiunile au ocazia chiar și prin aceste prevederi, să vină cu soluții adaptate la nevoile lor. Ian Ulbricht a spus uh, că cifra bugetară îl neliniștește. E bine, pentru moment, noi uh, sperăm să putem primi banii pe care i-am cerut. În introducerea mea ziceam uh, că aș uh, aprecia și aș dori să putem negocia conținutul în paralel cu bugetul. Pentru că dacă se discută întâi bugetul, atunci pericolul este ca unele dintre secțiuni să fie scoase din arhitectură. Și știți că unul dintre obiectivele noastre este întotdeauna cooperarea teritorială. Regiunile în tranziție ar putea fi un alt obiectiv, iar acolo așteptările pentru sumele de bani sunt mult mai mari. Propunerea mea este, deci, să desfășurăm negocierile în paralel ca să nu afectăm întreaga arhitectură. Deci ar fi în interesul nostru să discutăm în paralel. Dacă până la urmă se va face o reducere a bugetului, atunci uh, va trebui să ne resemnăm. N-aș vrea să anticipez acest lucru, însă dacă se va face, va trebui să o aplicăm în mod linear. Și, apropo, cred că aș putea să ridic aici un aspect interesant în atenția dumneavoastră. În următoarele săptămâni vom avea date noi cu privire la evoluția PIB-ului și am putea um, constata o scădere considerabilă a PIB-ului. Nu știu dacă va fi cu 1% mai puțin sau cu 1% mai mult, dar um, Deocamdată nu putem discuta în cifre absolute. Ce știm este că scăderea PIB-ului uh, cu 1% ne-ar afecta destul de mult. Deci uh, v-aș uh, atrage atenția asupra acestei probleme care va intra în atenția noastră în următoarele câteva săptămâni. În februarie sau în martie vom primi cele mai recente date. Acum, cât privește responsabilitatea teritorială, eu împărtășesc părerea dumneavoastră, trebuie să existe coordonare. Din câte am înțeles, să existe coordonare între statele membre și între regiuni, nu? Și cam atât deocamdată. Mulțumesc! președinte. Stimați colegi, mai avem 25 de minute la dispoziție și 14 vorbitori. Nu știu dacă va putea interveni toată lumea. Acum am să dau cuvântul raportorilor și coordonatorilor. Victor Boștinaru, Rica Maner sunt primii. Uh, o să vă rog să vă limitați intervențiile. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, Vreau să mă refer puțin la ceva ce ține și de interesul României, așa că voi vorbi românește. Vineri după și luni în plenul Parlamentului României, primul ministru al României, domnul Emil Boc, a lansat acuzații complet nefondate, conform cărora opoziția în spee partidul social democrat i uniunea social liberală ar fi cerut comisiei europene stoparea finanărilor europene pentru românia. aseară m am adresat comisarului hahn cu o scrisoare i în această dimineaă am primit un răspuns extrem de decent pe de a întregul european în care se neagă în mod evident aceste alegaii i folosesc acest prilej pentru a i mulumi personal domnului comisar hahn acest răspuns vă onorează domnule comisar hahn i onorează întreaga comisie europeană. doresc să cred sincer că agenda europeană nu este i nu ar trebui să fie în nicio împrejurare subiect de polemică inclusiv în românia care se confruntă cu grave probleme de absorbie. now i will turn to the business as rapporteur. number one și acum, în calitate de raportor, în primul rând, facilitatea conectarea Europei. Știți că este uh, destul de discutabil atunci când nu doar deputații europeni, ci și cei din Consiliu discută în contradictoriu despre reducerea fondului de coeziune cu 10 miliarde, sumă ce ar fi transferată facilității Connecting Europe. Nu mai intru în management centralizat, management partajat. Până în momentul de față nu am obținut un răspuns clar. De ce, cum, care sunt principiile, care sunt criteriile, cum se vor măsura beneficiile. Așa că, domnule comisar, vă rog, dați-ne motive pentru a accepta această idee mai întâi și, în al doilea rând, demonstrați-ne că e fezabilă. În al doilea rând, cât privește economisirea de energie pentru clădiri, și mă refer chiar la declarația dumneavoastră, e fundamental să considerăm că și fondul de coeziune ar putea fi accesat pentru economisirea de energie, deoarece are un impact economic și social. Eu am ținut legătura cu doi comisari, voi ține legătura și cu Comitetul Regiunilor și cu toții sunt de acord ca fondul de coeziune să fie deschis și pentru economisirea de energie prin izolarea clădirilor. V-aș fi recunoscător, domnule comisar, dacă v-ați alătura și dumneavoastră nouă pentru a crește rata de absorție. Și, în fine, cum veți lucra cu domnul comisar Potocnic pentru a vă asigura că noile directive cu privind evaluarea de impact și evaluarea strategică de impact nu vor uh, permite poluatorului să se schiveze de la plată deoarece în articolul 777 și uh, articolul din uh, tratat ne spun că dacă poluatorul nu plătește, fondul de coeziune este cel care trebuie să acopere costurile generate de un fenomen de poluare pe scară largă. Noi, Parlamentul, vrem să ne asigurăm însă că acest principiu se va explica ca un extrema ratio și nu în scenariul business as usual, nu în mod obișnuit. Deci noi am vrea ca dumneavoastră să lucrați împreună cu domnul Potocnic pentru a spori capacitatea comisiei și pentru a evita astfel de situații în care o evaluare de impact prost făcută duce la astfel de consecințe. Mulțumesc! Riga. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissio. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să mulțumesc comisarului pentru prezentarea excelentă. Eu uh, aș vrea să fac câteva observații. Mai întâi, vreau să mă refer la concentrarea tematică. După cum au spus și antevorbitorii, noi, Parlamentul, putem să vă susținem aici, dar există și multe probleme. Dacă ne gândim, de exemplu, la regulamentul în care sunt eu raportor, la cooperarea teritorială europeană, e bine, vedem că multe dintre teme au fost uitate, au fost lăsate la o parte, deși ele ar ajuta la promovarea cooperării transfrontaliere. Mă gândesc la transporturi, de pildă. Deci lipsesc niște aspecte. Și eu cred că ar fi necesar să avem o măsură de flexibilitate mai mare, să putem alege și alte priorități decât cele menționate. Cu privire la fondurile prealocate pentru energie și eficiență energetică, trebuie să recunoaștem că în anumite țări acest lucru va cauza probleme să avem în vedere că țările sunt în situații și în etape diferite cu privire la pregătirea pentru schimbările climatice. Cât privește contractele de parteneriat, ele reprezintă un punct de plecare foarte important. Asta ne face să credem că regiunile vor fi foarte implicate aici și vor exista niște obligații. În anumite țări, oamenii se tem că regiunile vor fi eliminate din procesul decizional, pur și simplu. Așa că aici v-aș uh, întreba următorul lucru. Cât uh, sau în ce măsură va fi corelat uh, regulamentul cu contractele de parteneriat? Cât privește indicatorii, aș vrea niște precizări din partea dumneavoastră, niște lămuriri. Și revenind la cooperarea teritorială europeană, sunt de acord cu ce spunea Ian Olbricht. Ar fi bine ca indicatorii să se regăsească în alte documente. Ar fi mai bine pentru regulament. Trecând la simplificare, am dorit propuneri foarte clare din partea Comisiei. În această perioadă de programare s-a încercat simplificarea prin uh, sume forfetare, Veți modifica această practică? Veți veni cu instrumente noi? Cât privește cadrul strategic comun, eu uh, mă întreb uh, în ce măsură va orienta acest cadru programele în practică și programele de parteneriat. Este important să nu ne mulțumim cu un simplu cadru. Trebuie să intrăm mai în adâncime. Și uh, ultima chestiune pe care o amintesc pe scurt se referă la regiunile din tranziție. Aș vrea ca dumneavoastră să ne veniți cu cifre clare. Ce înseamnă acest lucru în practică? La momentul de față știm că dacă comparăm regiunile din zona de convergență, e bine, vedem că în um, regiunile care se află în tranziție, populația scade. În regiunile în tranziție, demografia se va schimba în funcție de introducerea sau retragerea acestor prevederi. Eu cred că, în principiu, costurile vor crește în mod semnificativ față de situația de față. Deci, în perioada următoare de programare, aș vrea să știu mai clar uh, care vor fi consecințele. Vreau să veniți cu cifre și să-mi spuneți exact ce se va întâmpla în practică. Deci costurile și perioadele de tranziție. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar Han, vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia să discutăm din nou cu dumneavoastră. Momentul este foarte important. Vis-a-vis -vis de regulamente, știți foarte bine că am fost uh, raportor și aș avea multe întrebări specifice, dar cred că acestea se pot rezolva și cu colaboratorii dumneavoastră, ceea ce mă ne liniștește pe mine este o chestiune politică. Dumneavoastră care răspundeți pentru politica regională, cum vă angajați în disputele din comisie față de colegii dumneavoastră și în cele din Consiliu, date fiind dezbaterile pe care guvernele le poartă actualmente, vezi criza datoriilor, pactul fiscal, stabilitatea monetară, planurile de austeritate, și mai ales în contextul în care în ziua de azi presa tot vorbește despre criză, despre neperformanța economică a Uniunii Europene și despre prognoze groaznice în materia șomajului. În același timp, din fericire, am primit documentul pentru cadrul strategic comun Observ la colegii noștri de la comisie că fiecare se uită la bucățica lui, iar acolo unde există puncte de intersecție sau unde ar trebui să existe puncte de intersecție între politici și unde ar trebui să acționeze cadrul comun, cadrul strategic comun, aceste puncte de intersecție nu sunt ușor de recunoscut. Ce este politica în ce măsură politica aceasta noastră reușește să determine efecte de sinergie. Este doar una din multele întrebări pe care le au colegii mei și care, vin să, și care arată nesiguranța pe care o avem acum. Până în 31 decembrie am avut președinția polonă, care știm foarte bine s-a comportat foarte bine în interes propriu până la urmă și s-a concentrat pe politica de coeziune și structurală. A avut o organizare extraordinară. Astăzi am avut un reprezentant al președinției daneze care a fost întrebat în ce măsură va continua modelul polonez și a spus uh, că este destul de rezervat față de continuarea acestui model. Și aș dori să spun că aceste politici pe care le desfășurăm noi mai au nevoie de timp și cu siguranță că președinția daneză poate nu dorește să acorde atâta timp acestora și aș dori să mă asigur că președinția daneză va avea pe ordinea de zi aceste politici în aprilie, în iunie, la congresul pe care l-a menționat domnul ministru. S-a vorbit despre întâlniri uh, ministeriale informale, în cadrul cărora însă aceste teme nu vor fi dezbătute. Acestea sunt uh, câteva întreb, câteva momente în care chestiunile de conținut trebuie rezolvate. Ne îndoim că acele chestiuni ce țin de macrocondiționalitate nu pot face obiectul politicii de coeziune și de politicii structurale. Colegul Boștinaru a vorbit despre exemplul din România. Astăzi am citit în ziar că a fost amenințat statul maghiar că dacă nu îndeplinește condițiile, vor fi, vor fi suspendate plățile structurale către guvern și iată, toate acestea tind să devină o realitate în politica statelor membre și din acest punct de vedere întrebarea este cum vă situați dumneavoastră față de aceste provocări? Care sunt pașii de urmat? Și care sunt uh, obiectivele politicii de coeziune pentru a consolida regiunile din Europa, pentru a le da posibilitatea de a genera creștere, de a crea locuri de muncă și nu pentru a servi interese unilaterale. Nu ăsta este scopul lor să faciliteze atingerea altor obiective politice. Mulțumesc. Maria Irigoyen, I hope you will be shorter. Maria Irigoyen, sper să fii totuși mai succintă. La darle la enhorabuena. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Domnule comisar, îmi pare rău, însă mă, termi- mă tem că nu vorbim uh, pe, același, uh, pe aceleași linii. Noi aici uh, în uh, comisie am cerut uh, asistență și în calitate de raportor în uh, ceea ce privește Fondul Social European aș vrea să repet unele lucruri. Este important să spun că în calitate de raportor pentru FSE este important să ne asigurăm că respectăm acest nivel de 25%, mai ales în actualele împrejurări și trebuie să ne asigurăm că uh, FSE-ul își menține uh, statutul de piatră de temelie uh, Trebuie să asigurăm stabilitatea și ocuparea pe termen lung, astfel încât să permitem celor care au fost excluși de pe piața muncii să fie în măsură să își găsească în sfârșit un loc de muncă. În același timp, trebuie să reducem inegalitățile sociale și ratele de sărăcie ridicate. Atunci când este vorba de cotele minime, am vorbit despre 25, uh, 40 și 52. Cred că criteriul principal ar trebui să fie fondurile utilizate eficient. Iată de ce nu cred că ar trebui să avem cote fixe în funcție de tipul regiunilor. pentru că nu putem să avem uh, un model care să se potrivească în toate regiunile. De asemenea, consider că este important să ridicăm uh, și o altă problemă, flexibilitatea și concentrarea tematică. Desigur, trebuie să fim în conformitate cu strategia Europa 2020, dar în mai multe rânduri am spus comisarului Han că politica coeziunii este mai mult decât un instrument pentru strategia Europa 2020. Iată de ce trebuie să aducem puțină flexibilitate pentru a putea să ținem cont de nevoile specifice uh, care există cu excepția uh, obiectivului principal, uh, excluderea socială și combaterea sărăciei extreme. Au fost uh, enumerate 18 priorități pentru investiții. De asemenea, și în acest caz uh, am vrea să optăm pentru flexibilitate. Trebuie să dăm atenție nevoilor specifice ale statelor membre și ale regiunilor și cred că ar trebui să evităm un tipar valabil pentru toate. Trebuie să avem un sistem flexibil care să ne ofere o gamă mare de opțiuni Constanța a vorbit despre participarea partenerilor. Propunerea Comisiei nu uh, semnalizează acest lucru. Este important să definim rolul fiecărui grup interesat implicat în uh, proces mai avem încă trei coordonatori plus o lungă listă de vorbitori. Coordonatorii, dacă doriți să puneți întrebări, foarte bine, dar pentru dezbatere nu mai avem timp, o vom face după aceea. Numai cei care doresc să adreseze întrebări uh, domnului comisar. O să o rog pe doamna Mănescu uh, și pe ceilalți, dacă aveți întrebări, apoi am o lustă lingă, lungă. Dacă cineva vrea să pună întrebări din partea coordonatorilor, Ramona Mănescu. Doamna președintă, am să fiu foarte scurtă pentru că timpul nu ne mai permite. Uh, îi mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea făcută. Uh, ca să pot să limitez uh, intervenția mea, am să vă întreb, domnule comisar, în ce măsură ne puteți asigura că poziția pe care o aveți, prin poziția pe care o aveți în Colegiul Comisarilor, veți putea să apărați această politică de coeziune uh, în ceea ce privește macrocondiționalitatea, în așa fel încât să nu ne găsim în situația în care politica de coeziune reprezintă principalul instrument de sancționare a guvernelor uh, uh, care dovedesc lipsă de performanță um, în ce măsură ne puteți asigura că veți face ceva în privința simplificării? S-a discutat foarte mult de simplificare, n-am să intru foarte mult în detalii. Uh, considerăm că este necesară o mai mare flexibilitate, pentru că nu, este, nu numai că nu este normal, dar nu este eficient să impunem același procent tuturor statelor membre, fără a avea în vedere nivelul de dezvoltare al fiecăruia și nevoile fiecăruia. Uh, și uh, nu în ultimul rând uh, privitor la agenda urbană. Poate reușim să reconsiderăm acea listă de 20 de orașe uh, și acei indicatori comuni menționați care nu fac altceva decât să favorizeze cele mai mari orașe fără să răspundă cu adevărat nevoilor de dezvoltare urbană din statele membre. Și un, și un alt lucru la care vreau să, un alt punct la care vreau să mă refer, uh, Uh, limitarea uh, finanțării companiilor mari. Uh, din perioada precedentă am constatat că a existat o foarte bună colaborare între companiile mari și IMM-uri. Poate am reușit, poate reușim să păstrăm și pentru următoarea perioadă de programare posibilitatea ca aceste companii mari să poată primi finanțare nu numai pe dezvoltare și cercetare, Uh, ci și pentru celelalte programe în cooperare cu IMM-urile, pentru că, într-adevăr, vrem să sprijinim IMM-urile. Mulțumesc mult! Eh, François, ai întrebări? Da? Aș dori să intervin. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, o să încerc să-mi scurtez intervenția pentru a răspunde cererii doamnei președinte. Uh, cadrul strategic este o uh, inovare puternică și uh, ar trebui Uh, vă încurajăm să ne prezentați un text în care acest cadru strategic comun să fie mai bine definit. Aceasta ne-ar permite să risipim o ambiguitate și anume politica de coeziune nu este strategia 2020. Ea include strategia 2020, obiectivele acestea, dar nu se limitează la aceasta. Coeziunea teritorială merge dincolo de uh, aceasta. Acest lucru este prevăzut în tratat și obiectivele dumneavoastră mi se par prea limitate la strategia 2020. Apoi există există o problemă specifică pentru noi, să ținem cont de aceste rupturi de coeziune, care pot să fie diverse, de la o regiune la alta. Uh, într-o regiune poate să fie o îmbătrânire demografică, în uh, alte regiuni pot să existe uh, probleme serioase din punct de vedere al mediului sau situații economice grave. Deci există negocieri asupra unor rupturi de coeziune care permit fiecărei regiuni să se regăsească într-un dialog cu Comisia pentru a își aduce contribuția programului care va fi definit pentru regiunea respectivă. În ceea ce privește handicapurile structurale, care sunt rupturi de coeziune prin definiție, uh, propunerea dumneavoastră uh, este uh, o rupere a articolului 114 din tratat, pentru că nu vedem în propunerea dumneavoastră în ce măsură am putea să facem un cadru strategic comun, uh, de pildă între uh, FEDER și FEADR, uh, FEDER dă mare importanță regiunilor muntoase și acest lucru nu este deloc ținut, avut în vedere în propunerea dumneavoastră. De aceea am dorit să avem mai multe informații în această uh, uh, chestiune. regiunile intermediare. Proiectul dumneavoastră rep Uh, reia și integrează foarte bine aceste uh, regiuni în ceea ce privește ratele de cofinanțare, dar nu atunci când este vorba de uh, flexibilitate. Ar trebui să existe și o flexibilitate intermediară. Ultimul punct care a fost abordat deja se referă la simplificare. Sentimentul pe care îl trăim atunci când citim textul dumneavoastră este că simplificarea se aplică în esență în simplificarea vieții Comisiei Europene și nu vedem în Comisia dumneavoastră că ea va simplifica simplifica viața uh, cetățenilor și a celor de la fața locului. La uh, Strasbourg s-a spus că pp ul uh, va crea locuri de muncă pentru fiecare și va absorbi toți șomerii din Europa nu, am, nu vom reuși să facem probabil acest lucru de aceea vă întreb cum o să mergem uh, până la capătul simplificării și anume să ajungem la beneficiari. În calitate de nou venit membru, spuneți în jumătate de minut ceea ce doreați să spuneți. Doamnă președintă, mulțumesc, o să încerc să fiu foarte rapid și să adresez o întrebare referitoare la regiunile ultraperiferice. Uh, în capitolul 3 din noul regulament există fonduri pentru a compensa costurile suplimentare ale acestor regiuni care au fost uh, confirmate de raportul Solis care a fost comandat de uh, comisie. Uh, aceste fonduri au fost reduse cu aproape jumătate. Puteți să ne spuneți, domnule comisar, pe ce baze uh, Comisia a făcut o astfel de reducere care va avea un impact catastrofal asupra regiunilor ultraperiferice. Vă mulțumesc! Ivor Gutmanis, uh, jumătate de minut. Mulțumesc. Totul se învârte în jurul cifrelor și am trei cifre. Dacă luăm introducerea treptată și eliminarea treptată, înseamnă 26,32 miliarde. Dacă luăm banii pentru uh, regiunile în tranziție, 38,95 miliarde. Creșterea este de 12 miliarde, ce înseamnă 47%. Pentru regiunile de convergență, minus 20%, iar din motive de competitivitate, regiunile sunt la minus 4%. Întrebarea mea este următoare. De ce există o atitudine neproporționată? pentru că dacă stabilim regiuni de tranziție, tranziționale, de ce creștem sumele cu 47%? Nu așa se întâmplă. Am fost în Comisia Buget și l-am ascultat pe comisarul Lewandowski. Întrebarea este, de ce există o atitudine disproporționată față de trei tipuri diferite de regiuni? Olgi Blașec, un nou coordona, uh, un coordonator care ni s-a alăturat acum. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Două întrebări foarte succinte. Condiționalitatea a fost introdusă pentru a eficientiza gestionarea și acceptarea politicii de coeziune. Acest lucru este important într-o perioadă de criză. Uh, întreb de ce s-a introdus condiționalitate și pentru țările care răspund la pactul de stabilitate și nu au probleme economice. A doua întrebare se referă la uh, guvernarea, la e-government. Dacă nu este o dublare, dacă nu vom face comunicarea electronică în paralel cu comunicarea scrisă, ceea ce va complica și mai mult lucrurile. Răspundeți acum la uh, întrebări? Dar o să aveți uh, și dumneavoastră trei minute. Mulțumesc foarte pe scurt. Europa 2020 am fost cu toții de acord că avem obiective comune pe care dorim să le atingem și dacă combatem sărăcia, dacă dorim să creștem gradul de ocupare, dacă dorim să creștem numărul celor educați, atunci trebuie să intervenim în toate regiunile și să operăm cu măsuri egale. Fie că acele regiuni uh, au densitate mare de populație sau nu. M-am uitat la unele regiuni din Franța care au o densitate foarte mică, altele care au o densitate foarte mare și ambele se confruntă cu o, un șomaj neproporționat de mare. Încercăm să combatem aceste fenomene cu măsuri diversificate, dar obiectivul este același și până la urmă aceasta este provocarea. Aceasta este provocarea strategiei Europa 2020 Trebuie să avem obiective foarte clare și le avem, dar acestea trebuie să fie adaptate, trebuie să producă soluții adaptate în funcție de specificațiile fiecărei regiuni. Cred că suntem de acord cu faptul, sau cel puțin sper că suntem de acord, că nu e așa, crearea de societăți, de întreprinderi, duce la crearea de locuri de muncă. De multe luni tot vehiculez acest exemplu și o sper că va fi folosit și în continuare avem 23 de milioane de IMM-uri în Europa și avem din întâmplare și 23 de milioane de șomeri. Dacă fiecare societate ar angaja un om, problema ar fi rezolvată. Sună simplu, de fapt și este simplu, dar nu putem să așteptăm ca această problemă să fie rezolvată de cele 500 cele mai mari întreprinderi din Europa pentru că ar trebui să angajeze prea mulți oameni. Deci suntem de acord în privința IMM-urilor, trebuie să le ajutăm să angajeze oameni. Dacă suntem responsabili politic și dacă dorim să contribuim la creșterea speranței, aș dori să știu de ce să ne așteptăm din partea unui tânăr să investească bani în crearea unei societăți comerciale în condițiile în care liderii politici europeni și globali spun că mâine se va prăbuși lumea. Nu trebuie să mințim cu această politică, dar nu trebuie nici să înfricoșăm oamenii și să le spunem că mâine totul va fi prea târziu. Trebuie să fim realiști, trebuie să fim eficienți și cred că trebuie să ținem cont de filozofia conform căreia trebuie să vedem jumătatea plină a paharului, nu cea goală. Politica structurală trebuie să se ocupe de ocupare, în ce măsură este misiunea mea. Bineînțeles că mă lupt pe mai multe fronturi, nu e nicio îndoială. Există doleanțe din cele mai diversificate. Asta e misiunea pe care o avem în fiecare zi, ce să facem. Eu vă spun ce am spus întotdeauna. Eu sunt responsabil pe politica regională și nu trebuie să spun la sfârșit de an că am economisit aici și acolo, ci să spun că am folosit banii în mod corect, în mod durabil la final de an. Asta este obiectivul meu. Așa înțeleg eu să-mi, uh, să mă achit de datoria pe care o am în aceste vremuri pe care le trăim. Eu discut foarte mult cu colegii mei și vă pot spune că în ceea ce privește Ungaria, Ungaria va fi prima țară în care această măsură va fi aplicată nu vor fi suspendate plăți, ci dacă se va aplica ceva, atunci, din, începând cu anul 2013, acele commitments, angajamentele, vor fi suspendate. Deci nu plățile vor fi suspendate, ci commitments vor fi suspendate. Acest instrument pe care îl avem în regulamente de 20 de ani și care până acum a fost utilizat, este un uh, instrument politic și care sper că poate fi implementat. Dar ideea acestuia nu este să suspendăm plățile și să întrerupem proiectele. E clar că vor exista decalaje, dar de acum și până în 2013 oricum mai este timp să rezolvăm aceste lucruri. Vis-a-vis -vis de simplificare, haideți să purtăm această discuție în două, poate că ar, trebui, ar fi trebuit să purtăm această discuție în contextul discuțiilor din 2010, pentru că obiectivul este cât se poate de justificat, acela de a face în așa fel ca, acești, ca clienții fondurilor structurale să nu fie împovărați administrativ inutil. Trebuie să găsim un echilibru și vă rog să mă ajutați și dumneavoastră să găsesc și în alte comisii echilibrul potrivit între împovărare și necesitatea controlelor, Pentru că trebuie să existe și controlele. Apoi, alocările minime. Este foarte important să spunem că dacă vorbim despre eficiență energetică, întotdeauna spunem minim acesta este cuvântul cheie, minim. Și există impresia că noi am contracara orice idee de flexibilitate spunând că tu trebuie să cheltui 20%, nici mai mult, nici mai puțin. Tu trebuie să investești 25%, nici mai mult, nici mai puțin pentru Fondul Social European. Dar cuvântul cheie este minim. Și de aici flexibilitatea. Acum, dacă e mai mult decât minim sau nu, Până la urmă, acest cuvânt dă flexibilitatea pe care o cereți. Avem posibilitatea să aplicăm măsurile în mod flexibil și cred că există suficient spațiu de manevră. Vis-a-vis -vis de regiunile de tranziție, modificările rezultă din faptul că se modifică numărul regiunilor. Astăzi, din 270 una de regiuni, 84 sunt regiuni de convergență și în următoarea perioadă ne așteptăm la 64 până la 68. Deci 31 până la 35 de milioane de persoane, mai puțin, care vor beneficia de aceste alocații. Și de aceea alocații vor fi per ansamblu mai mici pentru că va conta cifra per cap de locuitor. Și pentru că numărul de locuitori în aceste regiuni a scăzut, scade și cifra. Și așa ajungem la discuția despre regiunile de tranziție. Cele mai, mai dezvoltate, regiunile mai dezvoltate vor rămâne la fel în statistici, dar între regiunile mai puțin dezvoltate și cele aflate în tranziție, va rezulta un nou echilibru și de aici și întrebarea colegului din Finlanda. Nu contează numărul de locuitori în mod neapărat, ci nivelul PIB din fiecare regiune. Așa se încadrează regiunile într-o categorie sau alta. Nu v-am răspuns la toate întrebării. întrebările. Nicholas Martin va face acest lucru. Aș dori în încheiere să mă folosesc de această ocazie pentru a mulțumi cuiva care a muncit an la rând pentru această politică, de, politică regională și care actualmente este la soare. Fostul nostru director general, vă pot spune că a făcut o muncă extraordinară și care a fost implicat la maxim în munca sa și acum a ieșit la pensie. Profit de ocazie pentru a-i mulțumi pentru tot ce a făcut și poate că știți deja, din 1 februarie o să avem un nou director general, Walter de Far, un director general cu foarte multă experiență, care a lucrat deja câțiva ani în politica regională, a fost în alt, anii 80 membru din cabinetele multor comisari, cunoaște toate frecvențele politice și cred că avem toate premisele să muncim eficient în următorul an. Personalul este complet, acest lucru este necesar într-un an al negocierilor și al implementărilor. Mulțumesc foarte mult! Uh, thank you, Commissioner, very much. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Noi continuăm și sper să nu vă spună adjunctul, uh, directorul general adjunct că am greșit. Noi continuăm dezbaterile oricum. Cum adică? Um, Stimați colegi, aș dori să spun că de mai multe ori domnul uh, comisar s-a referit la domnul Nicholas Martin. El vă va răspunde la întrebările suplimentare. Poate că începem cu această etapă, după care trecem mai departe la dezbaterile noastre, la cele patru puncte pe care am hotărât să le supunem dezbaterilor astăzi și vom vedea ce vom face și cu cele 10 persoane care n-au putut să-și adreseze întrebările. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Au fost uh, câteva întrebări pe care domnul comisar le-a acoperit, altele pe care nu a avut timp să le acopere. Poate că ar trebui să încep cu simplificarea, chiar dacă s-a vorbit despre simplificare, aș dori să revin asupra unui punct s-a sugerat că Comisia nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor pe această temă și că simplificarea este mai degrabă la nivelul Comisiei, nu la nivelul beneficiarilor. Noi nu credem că așa stau lucrurile, cred că ar trebui să programăm o dezbatere pe această temă ca să putem intra în detalii, pentru că numai dacă analizăm detaliile observăm acest lucru, dar vă dau câteva exemple ca să vedeți că ne-am concentrat în propunerile pe care le-am făcut pe simplificarea procesului la nivelul beneficiarilor, am simplificat procesul costurilor și al eligibilității, am extins posibilitatea de a folosi costuri simplificate pentru beneficiari și din feedback știm că este unul din domeniile în care putem uh, înscrie un gol. Avem reguli de eligibilitate simplificate pentru 5 fonduri, lucru care constituie o mare armonizare a regulilor și acest lucru are un impact direct asupra beneficiarilor. Un alt exemplu, auditul, din feedback-ul din partea actorilor implicați, știm că povara auditului era problematică pentru beneficiarii mici și din motive de proporționalitate a trebuit să ne asigurăm că societățile mici nu riscă să fie auditate în fiecare an. Astea sunt doar câteva exemple. Merită să mai spunem și că propunerea va, Comisia va emite o comunicare în scurt timp care va acoperi toate zonele politice din cadrul financiar multianual pentru a arăta, pentru a sublinia modul în care noi considerăm că am uh, bifat capitolul simplificare. Vis-a-vis -vis de CFSF, cadrul strategic comun, care a fost citat adesea. Așa cum a spus domnul comisar, în următoarele săptămâni vom emite un uh, document neoficial unde vom sublinia elementele pe care le considerăm esențiale și aș sublinia faptul că, într-adevăr, obiectivul principal este acela de a by Mr. Zeller to uh, silos and the idea is precisely that this is a way de a rezolva problema silozurilor, de a integra mai bine la acest capitol fondurile și ideea este aceea de a oferi sfaturi practice statelor membre, astfel încât să înțeleagă imediat ce se poate face cu care fond și să vadă de asemenea cum se poate interconecta acest lucru cu strategia Europa 2020. Deci este vorba despre un document foarte practic care vă va fi de folos și va fi de folos statelor membre. Asta pentru a avea un feedback vis-a-vis -vis de ce am realizat până acum. Pe marginea indicatorilor, vă pot spune așa, bineînțeles că suntem deschiși față de felul în care sunt legiferați și dacă acesta se face prin acte delegate, acest lucru nu constituie o problemă. Am încercat să învățăm din trecut și o lecție fundamentală este faptul că indicatorii au un sens în diseminarea de informație vis-a-vis -vis de felul în care sunt utilizate fondurile UE. Sunt multe întrebări de genul unde merg banii, ce se realizează cu ei, care sunt rezultatele. Și de aceea avem nevoie de indicatori comuni, pentru că numai dacă avem un set de indicatori comuni, putem pune cap la cap indicațiile. Dacă fiecare program are propriile informații, informațiile vor fi izolate. Avem nevoie de indicatori comuni pentru ca această sumă să se poată face și aceasta poate fi completată de câțiva indicatori specifici. Așa cum a și spus uh, comisarul, accentul nu este pus pe este pe output, nu pe rezultate. Dar faptul că avem indicatori comuni înseamnă că putem să oferim informații vis-a-vis -vis de felul în care sunt cheltuiți banii și încotro se îndreaptă ei. Uh, just on the um, European territorial uh... vis-a-vis -vis de cooperarea teritorială. Abordarea este diferită față de concentrarea tematică pentru că are alt scop, are altă natură, dar trebuie să și reținem că fondurile disponibile pentru programe de cooperare teritorială sunt limitate față de programele mainstream, în special prin prisma volumului finanțării. Principiul rămâne acela că finanțarea trebuie să fie specifică Și de aceea avem un mecanism de concentrare, dar acesta ține de obiectiv numărul de obiective tematice. Avem o arie largă de priorități și elementul suplimentar de flexibilitate se referă la prioritățile de investiție care se concentrează pe acțiuni de tip ISF, astfel încât să sublinieze nevoia acestor fonduri în programele respective și să facă legătura cu strategiile macro-regionale, astfel încât programele de cooperare transnaționale să poată contribui la îndeplinirea strategiilor macro-regionale. Uh, uh, și încă ultimă chestiune am uh, observat că domnul comisar n-a avut timp să răspundă la problema finanțării întreprinderilor mari. Este într-adevăr vorba de o restricție care inclusă în propunerea comisiei nu e o restricție totală, ci prevede excluderea sprijinului direct pentru investițiile în producție la companiile mari. Asta pe baza unor evaluări și pe baza utilizării optime a fondurilor. Noi am constatat că este mai bine să ne concentrăm pe IMM-uri și domnul comisar a spus acest lucru. Trebuie să ne gândim bine unde vrem să creăm locurile de muncă. Și de asta noi uh, ne-am uh, focalizat sprijinul acordat întreprinderilor către IMM-uri. Totuși, putem uh, oferi un sprijin și marilor întreprinderi, dar asta pentru a stimula investițiile pentru cercetare și inovație, nu pentru sporirea capacității de producție. Cam atât, doamnă președinte, cam acta, da? pentru că cred că am acoperit uh, principalele chestiuni. Dacă mai rămân uh, nelămuriri, sunt la dispoziția dumneavoastră. Uh, I... <laughs> Intervenție fără microfon din partea președintei. Domnule Boștinar, îmi cer scuze. Știu că țineți mult la facilitatea Connecting Europe. Ea nu face parte din pachetul de coeziune, de coeziune, ci este o propunere legislativă separată a Comisiei. Legătura uh, este într-adevăr um, suma aceea de 10 miliarde care ar veni din fondul de coeziune. Ce e important de notat este că această parte a facilității Connecting Europe trebuie să fie corelată cu finanțarea disponibilă prin politica de coeziune și asta pentru a atinge obiectivele comune, de exemplu rețelele TNT. Așadar, avem investiții, avem sisteme de livrare rezultatelor comune și cred că putem crea toate legăturile și corelațiile pe care le dorim pentru rețelele TNT. E important să ne asigurăm însă că statele membre își pot planifica în mod adecvat acțiunile, să-și planifice proiectele mari de infrastructură, să știe ce poate fi finanțat prin facilitatea Connecting Europe și uh, ce poate fi finanțat prin alte surse. Deci ele trebuie să poată anticipa cât vine de la facilitate, cât vine de la FEDER și cât vine de la fondul de coeziune. Va fi uh, foarte important să vedem cum putem realiza interconectarea dintre aceste surse și să modificăm legislația astfel încât uh, statele membre să poată, din punct de vedere operațional, să își planifice strategiile. Președinte, cred că pentru statele membre va fi important să știe ce se întâmplă cu banii ce rămân neinvestiți. Dragi colegi, au rămas opt dintre dumneavoastră care nu au reușit să se adreseze comisarului, asta din cauza că totul a durat prea mult. Dacă este cineva care dorește să adreseze o întrebare scurtă din cei de pe lista mea, poate să o facă față de directorul general. Dacă nu, o să trecem la dezbaterea comisiei noastre. Și uh, vă putem promite eventual că cei rămași pe listă vor avea prioritate la o întâlnire viitoare cu comisarul. Dacă... Ba da, Ana, foarte pe scurt. <clears throat> Eh, es una pena no haber podido tener la interlocución. Da, este păcat că nu am reușit eh, să discutăm cu comisarul despre următorul lucru. Acum 10 ani am participat la o dezbatere similară în calitate de asistent și am impresia că există probleme care au rămas nerezolvate încă de atunci indicatorii pentru coeziune teritoriale, centralizarea fondurilor, e o idee bună, e o idee proastă? Aceste întrebări încă au rămas fără răspuns. Trebuie să ne asigurăm că se face o bună implementare și evaluare a contractelor de parteneriat. Statele membre ce au autorități cu puteri legislative trebuie să-și clarifice rolul. Una dintre propunerile care s-a înaintat în acest sens este chiar foarte bună. Noi considerăm că un organism suprastatal ar trebui să fie implicat. Un astfel de organism nu a existat în perioada anterioară de programare. Deci, din punctul nostru de vedere, la nivel politic, și acest lucru e valabil și pentru finanțare, noi credem că autoritățile locale și regionale trebuie implicate pentru că astfel fondurile vor putea fi gestionate mai bine. Am văzut cum uh, în unele state membre s-au aplicat obiective mult prea ample, mult prea largi, ceea ce înseamnă că practic rezultatele nu se regăsesc și în regiuni. Mă gândesc la tratarea apelor uzate sau la proiecte mari, precum aeroporturile. Regiunile mari, entitățile mari sunt cele care au cules beneficiile. Noi considerăm că regiunile în tranziție constituie o idee bună. Mă gândesc la Galicia, de ce nu? Considerăm că indicatorii fixați nu sunt cea mai bună modalitate de a garanta convergența. Deci vreau să știu poziția Comisiei Europene cu privire la viitorul teritoriilor în tranziție. Și vreau să revin la tema flexibilității și la aplicarea de criterii pentru combaterea șomajului, o adevărată problemă în societatea noastră din cauza problemelor de austeritate. Președinte, asta va fi chiar una dintre temele pe care le vom aborda în dezbaterea noastră în cele ce urmează. Uh, domnule director, dacă doriți să răspundeți sau preferați să interveniți în timpul dezbaterii? În timpul dezbaterii. Bun. Mulțumesc foarte mult. Nu știu cine vrea să ia primul cuvântul. Avem patru teme. Introducerea pentru primele două va fi făcută de Lambert Van Nistelrooy, apoi uh, celelalte două vor fi prezentate de Constanțe Crel. Dăm întâi cuvântul lui Constanțe Crel. Iată văd că acum participă într-o conversație, ba nu, tocmai s-a eliberat, Constanță, te rog să ne prezinți cele două teme. Te rog. Also ich versuch, dass Voi încerca. Încep cu prea iubita temă a flexibilității și a cotelor. Am acum o imagine de ansamblu și vă pot spune de câtă flexibilitate mai beneficiem în variile regiuni ale Europei. Și dacă pornim de la premisa că domnul comisar a spus că vorbim aici despre cote minime, deci putem să avem uh, mai mult, atunci iată că flexibilitatea pentru obiectivele nenumite este cu atât mai mică. Se poate că, ca partenerii mei de discuție să nu aibă dreptate, niciunul dintre ei, și să nu cunoască deloc materia, dar să știți că toată lumea îmi spune că da, concentrarea tematică este bună, dar nu neapărat cu obiectivele prevăzute acolo. Și dacă mă uit acum uh, la regiunile de convergență, de exemplu, Aici mai există spațiu de manevră pentru flexibilitate. Concentrarea nu este un subiect uh, esențial, dar se pare că din resursele propuse, 40% încă sunt disponibile pentru prioritățile proprii din statele membre. În uh, categoriile intermediare, deci în regiunile intermediare, uh, vorbim de un procentaj de 20% aproximativ în regiunile mai bine dezvoltate vorbim despre un procentaj de 17-18%. Și cred că nu este suficient. Astăzi nu am vorbit deloc despre acest lucru și vă pot spune că dacă vorbim tot despre evoluția demografică. Aș dori să știu unde se regăsesc aceste doleanțe. În priorități? Nu. Deși toate prioritățile uh, își propun să rezolve aceste probleme vis-a-vis -vis de evoluția demografică. Dar eu cred că soluțiile propuse nu sunt suficiente. Și dacă pe de o parte spunem că acestea sunt prioritățile noastre și de cealaltă parte nu ne acordăm spațiul de manevră necesar pentru a reacționa față de ceea ce trebuie să fie abordat diferit în diferitele regiuni, n-am rezolvat nimic. În regiunile din Spania situația este cu totul diferită decât în Germania sau în Polonia, deși problemele până la urmă sunt comune. Și de aceea cred că trebuie să avem o bază de negociere cu statele membre și cu regiunile care să ne permită un, o flexibilitate mai mare. Am atinge acest grad sporit de flexibilitate dacă am spune că prin Fondul Social European se concentrează multe mijloace și dacă spunem că cel puțin 25% trebuie să fie Fondul Social European, atunci nu mai există niciun dubiu. Dar dacă ne uităm să vedem dacă o regiune poate sau nu să contribuie la îmbunătățirea situației săracilor uh, și dacă ar trebui să promoveze în acest scop IMM-urile. Bun, înțeleg ce spuneți, dar nu știu dacă acest lucru ar trebui să fie făcut de o regiune, pentru că fiecare regiune ar putea să înțeleagă altfel aceste concepte și de aceea o regiune ar putea să spună, da, avem nevoie într-adevăr de 50% din Fondul Social European, alta ar putea să spună că avem nevoie doar de 30% și până la urmă rezultă o imagine de ansamblu care nu este atât de diversificată precum am crede și cred că acest lucru nu ar trebui să fie și acest lucru ar trebui să fie folosit pentru a acorda mai multă flexibilitate în negocieri regiunilor. Și aș dori să vorbesc și despre posibilitățile care există. Mă simt ca la școală când uh, mi se spune de către doamna profesoară că sunt, uh, sunt valori minime și că se pot uh, cheltui mai mulți bani. Bun, atunci spun în regulă. Deci, în loc de 376 de miliarde, dacă primim în loc de 376 de miliarde, 500 de miliarde, foarte bine. Atunci, într-adevăr, putem să vorbim despre o concentrare suplimentară, pentru că atunci altele sunt și spațiile de, spațiile de manevră. Dar această flexibilitate nu ni se pune la dispoziție și nu o vom avea niciodată la dispoziție, din păcate. Mă tem că se va întâmpla chiar invers, vom avea mai puțină flexibilitate ci practic se încearcă să se jongleze cu interese justificabile din statele membre și din regiuni și cu interesele justificabile ale Comisiei în încercarea de a găsi o cale, un compromis, cu scopul de a face o suprapunere între acestea și de a avea o politică de coeziune care să meargă pe calea cea bună. Iar calea cea bună este aceea de promovare specifică a fiecărei regiuni în interesul Uniunii Europene și în interesul strategiei 2020. Cam atât despre flexibilitate și cote. Vis-a-vis -vis de simplificare, poate că această temă ar trebui să fie abordată foarte pe scurt astăzi, pentru că eu știu foarte bine că urmează să fie organizată o audiere pe această temă în curând, eu m-am uh, ocupat de propunerile din regulamentul general, am făcut și primele um, primii pași pentru a vedea despre ce fonduri vorbim și sunt de părere că dacă ne ocupăm la modul intens de aceste lucruri și înțelegem ce este prevăzut în, în, acest, în acest regulament, observăm că, într-adevăr, Comisia face câteva propuneri foarte inteligente la nivel de management, la nivel de controlling și că toate acestea sunt simplificate. Cred că ar fi bine dacă trimiterile, mă refer de exemplu la raportul anual de progres, care este menționat în trei locuri, dacă ne-am întrebat care este baza acestor trimiteri. Articolul X45, să spunem, spune că în regulamentul general prevede așa și așa, dacă vorbim despre dispozițiile specifice, trebuie să ne orientăm uh, în funcție de această dispoziție și să facem trimitere la ea și să ne asigurăm că trimiterele se suprapun. Pentru că dacă citim propunerile, la început ai impresia că numărul de rapoarte care trebuie să fie emise este exorbitant și este în continuă creștere, când de fapt lucrurile nu stau așa, ci există chiar șansa ca numărul de rapoarte să se diminueze. Acest lucru trebuie clarificat. Există, cred eu, un risc să existe aspecte la care Comisia să consideră că este posibil o simplificare, dar statele membre trebuie să contribuie să coopereze. Și cred că există riscul să le fie dată șansa statelor membre să-și extindă drepturile democratice în detrimentul Comisiei. Și aici trebuie să definim cu exactitate dacă o facem într-un act delegat sau într-o anexă, nu contează, dar trebuie să operăm cu definiții precise ca să știm exact de ce avem nevoie și de ce nu avem nevoie. Și în acest context m-ar interesa mult care este diferența dintre raportul anual de progres, cel normal, și raportul de progres așteptat din 2007, din, în, între anii 2017 și 2019 care sunt diferențele de calitate la nivelul informațiilor între cele două tipuri de rapoarte. Pentru că eu pur și simplu nu întrevăd această uh, diferență. Dacă ne uităm la toate calculele, la toate rapoartele de evaluare, poate că am putea să renunțăm cu totul la rapoartele de progres din 2017 și 2019. Cred că mai este spațiu de manevră și cred că este foarte important de asemenea că atunci când vorbim despre simplificare, să ținem cont de propunerile specifice și să le implementăm la nivelul fiecărui fond. În ultimele discuții pe care le-am avut în, pe teme de agricultură, am observat că există noi solicitări de rapoarte, solicitări care nu au existat până acum niciodată și care poate nici măcar nu sunt necesare în sectorul agricol. Deci, practic, se înrăutățește situația raportării. În domeniul politicilor structurale există lucruri noi care pentru noi nu comportă neapărat uh, eforturi administrative suplimentare, dar uh, ce spun eu este că nu trebuie să se ajungă la decalaje între fonduri și să existe obligații de raportare diferite, când de fapt o administrație comună își propune să simplifice tocmai acest proces. Și o ultimă observație și o ultimă rugăminte. Vă rog, aș dori ca cei care fac solicitările, cei care sunt beneficiarii finali, să nu mai trebuiască să facă o solicitare, o cerere atât de groasă, ci poate una mult mai subțire, adică una simplificată. Ar trebui să existe simplificări la nivelul managementului și la nivelul controalelor, dar ar trebui în același timp să existe o simplificare la nivelul celor care trebuie să redacteze o cerere. și care contribuie la numărul celor care, care critică birocrația groasă la nivel european. Haideți să-i ajutăm și pe ei. Cred însă că propunerea generală trebuie să ofere doar un cadru de simplificare și cred că ce se întâmplă acum nu este ceva nou, dar simplificarea despre care se vorbește aici nu este suficientă în sine, trebuie să facem mai mult. Cam atât deocamdată, mai încolo, mai multe. Just, just shortly, because I think the, the, the, there is a... Domnul Van Nistelrooy, pe scurt, există o legătură, un raport între uh, cele patru texte și cred că avem o interpretare comună. Dacă colegii doresc să reacționeze ulterior, cu privire la categoriile regiunilor, eu pot să le spun de pe acum că noi cred că putem să acceptăm această clasificare. Am avut o dezbatere, am avut raportul Piper și ascultându-l pe domnul Han astăzi, um, dumnealui dumnealui um, venea cu um, niște ipotetisme, what if, da? ce ar fi dacă s-ar întâmpla nu știu ce. Dar eu aș prefera să nu gândim așa. Eu uh, cred că trebuie să rămânem la țintele pentru Europa 2020 și să permitem fiecarei regiuni să se încadreze într-o categorie sau alta. Și noi considerăm că PIB-ul este cel mai semnificativ criteriu pentru încadrare. Aceasta e poziția noastră. Nu cred că ar trebui să redeschidem dezbaterea aici. Punctul 7 se referă la condiționalitățile macroeconomice. Acesta este extrem de politic. Nu știm mai multe decât uh, ceea ce ni se spune în fondul de coeziune, și anume că gestionarea se face la nivel de stat. Dacă vrem ca fondurile să fie gestionate în mod partajat, asta înseamnă să adăugăm complexitate și trebuie să intervenim și la pilonul 2, dezvoltare urbană. Noi, în documentul nostru, am arătat clar că nu există uh, niciun fel de raționalizare între cei doi piloni. Și uh, Comisia Europeană trebuie să ne convingă, așa după cum spunea și Crel, socialiștii sunt împotrivă. Eu, raportorul, aștept să văd uh, ce fel de propunere va înainta Comisia, dar până acum nu văd uh, motivația, nu văd de ce ar trebui să acționăm așa. Noi uh, nu am intenționat să se procedeze astfel, am constatat deja că există neglijență la nivelul național, așa că am uh, dorit ca președintele sau comisia să ne spună cum vom uh, organiza dezbaterea în următoarea jumătate de an. Condiționalitatea ex ante este interesantă pentru că ea dă conținut și autoritate contractului de parteneriat. Trebuie să începem cât de curând, chiar la finele acestui an și la începutul ca până la, la începutul 2013 să avem deja contractele pe masă. Cam acestea sunt comentariile noastre. Mai avem și alte observații cu privire la modul de implementare Vom uh, discuta cu membrii în acest sens și pot să vă spun că mai există încă loc pentru recomandări specifice pentru țări. Deci nu mai intru în dezbaterea privind flexibilitatea. Vă spun doar că am vrea ca statele membre să investească în aceleași priorități vorbim despre bani de coeziune, de bani pentru UE 2020, dar avem și bani suplimentari care vin de la state pentru IMM-uri, pentru inovație și așa mai departe. Deci, ar trebui să ne gândim nu doar la banii pe care îi cheltuim noi strict, ci dacă avem un contract, uh, trebuie să ne gândim la poziția ambelor părți. Așadar, uh, trebuie să vedem un pic cum uh, intenționează să um, își planifice aceste activități statele membre. Deci noi nu numai că dăm, trebuie să și cerem ceva. Am ascultat uh, dezbaterea de astăzi și s-a tot vorbit despre statele membre, s-a spus că, pe urmă, Trebuie să includem și regiunile și comunitățile locale. Eu aș propune să venim cu un document care să ne spună ex ante cum se desfășoară guvernanța pe mai multe niveluri și cum implică statul membru, comunitățile și regiunile. Asta ar fi pentru mine o condiționalitate ex ante. Pentru că dacă nu, va trebui să punem presiune la nivel financiar. Și nu asta dorim. Nu va exista o pregătire de jos în sus, probabil, dacă nu insistăm să se prevadă un document în acest sens. Cam astea, iar documentul pe care îl uh, aduce Ian Olbricht ne arată care a fost progresul înregistrat. Mulțumesc. Acum uh, toți raportorii care doresc să vorbească, putem să procedăm conform listei. Nu trebuie să vorbească însă toți. Jan Olbricht uh, vorbește de FEDER. Da, în primul rând, doamnă președinte, dați-mi voie să spun, uh, domnule director, nu să întreb de Regii despre noua facilitate, pentru că răspunsurile noastre sunt foarte diplomatice și știm ce se întâmplă. DG Transport uh, ne-a spus că au o nouă ofertă pentru uh, țările din politica de coeziune. Este o chestiune de dezbatere internă a Comisiei 40 de miliarde se regăsesc în pachetul de coeziune. Deci asta este la coeziune. Întrebarea este cine va răspunde și despre gestionarea uh, comună, dar nu asta este întrebarea pe care vreau să vă o adresez. Dacă vorbim despre concentrarea tematică, dați-mi voi să vă spun că este trei niveluri. Primul, Fondul Social European. 25% înseamnă concentrare tematică. Apoi, facilitatea. Care este concentrare tematică? 3. Feder concentrare uh, tematică și uh, apoi FEADR, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, care este și în concentrare tematică. Dacă le punem la oaltă, flexibilitatea este tot mai mică. De aceea a fost și reacția noastră așa cum a fost. Potrivit simplificării și tuturor elementelor care au fost menționate, ne interesează uh, foarte mult uh, cadrul strategic uh, comun, uh, dar cât, ce puteți spune despre conținutul acestuia? Pentru că, așa cum i-am spus și domnului comisar, ați uh, intrat uh, în detalii și în priorități, uh, încât este foarte greu să trasezi acțiuni. Deci prioritățile ar trebui să fie mai uh, generale sau renunțați la acțiunile cheie, pentru că nu-mi dau seama cât de departe puteți să mergeți în felul acesta. La fel și în cazul uh, contractelor de parteneriat și problema codului de conduită. Vor exista elemente generale sau nu? Și, desigur, problema indicatorilor care sunt uh, legați de concentrările tematice. Sunt de acord că avem nevoie de indicatori, dar potrivit tuturor normelor legate de indicatori, e vorba de indicatori care sunt legați de ce? Iar există indicatori al unor obiective tematici sau Uh, priorități strategice sau acțiuni uh, cheie. Sunt indicatori de rezultat, însă dacă mergem pe un fir logic, trebuie să avem un fir clar. O listă de indicatori ar putea să dea loc la multe neînțelegeri. Sunt de acord, trebuie să existe niște indicatori în comun, dar vă rog, revizuiți textul legislativ Oare legislația trebuie să discute indicatorii sau nu? Nu vreau să repet uh, ceea ce am spus uh, în textul meu. Nu a fost uh, subiectul de astăzi. Însă aș vrea să subliniez problema faimoasei liste de orașe care ar trebui să fie uh, zone urbane și celebrul procentaj de 5%. 5% înăuntru și trebuie clarificat ce înțelegeți prin asta. E vorba de platforme urbane. Atunci când există o consecință logică și ai 5% și o idee despre o metodologie specială și ai o platformă, atunci totul este logic. Însă în mulți uh, în multe prezentări ale comisarilor europeni nu așa stau lucrurile. Avem mai multe date care vin de la comisie. Este important însă să se transmită un mesaj clar, pentru că uh, informațiile care au venit de la Comitetul Regiunilor astăzi sunt total opuse platformei urbane. Deci, în primul rând, nu suntem împotriva concentrărilor tematice. Asta este o chestiune de flexibilitate pentru că mergem mult prea departe și, ne și Comisia își asumă prea multe responsabilități. De aceea considerăm că ar trebui să existe o doză mai mare de flexibilitate, nu libertate totală. Există opțiuni, îți asumi responsabilitatea, te sfătuiești cu comisia, există acordul de parteneriat și Acestea sunt elementele pe care am dorit să le subliniez. Nu cer un răspuns acum, însă în ceea ce vește Fondul European de Dezvoltare Regională, area de intervenție uh, crește. Nu vreau să discut chestiunea tutunului, pentru că ar fi o greșeală. Dar e o problemă tot mai mare cu federul care nu poate să fie folosit în regiunile uh, mai uh, dezvoltate uh, pentru uh, uh, ICT pentru TIC. Uh, este foarte complicat uh, pentru noi Uh, acest uh, lucru. Există multe discuții uh, între experți că prin uh, această uh, tehnologie nu vom avea rezultate bune pentru mediu. Mulțumesc, de președinte. Trebuie să ne amintim că investițiile în uh, tehnologia informației și comunicațiilor, uh, TIC, sunt importante. Aș dori să vă rog două lucruri. În primul rând, se pare că avem mult timp la dispoziție, cel puțin asta este impresia, însă să știți că lista celor care doresc să intervină este lungă, așa încât vă rog să vă concentrați asupra problemelor de pe ordinea de zi. Nu este nimic legat de domnul Olbricht uh, uh, continuăm cu raportorii și apoi trecem uh, la raportorii din umbră. Domnul Boștinaru. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, salut propunerea celor doi coraportori în ceea ce privește dispozițiile generale și textul prezentat de domnul Olbricht. Aș vrea să adaug un lucru la stabilitatea macroeconomică. În Consiliul din decembrie s-a propus așa numita Uniune Fiscală, cu obiective care nu numai că sunt obligatorii, ci sunt elemente de Constituție în fiecare stat membru, nu numai state membre care participă la zona euro, ci și zonele, ă, statele din afara zonei euro. Deci atunci, nu numai că vorbim de o suprapunere, însă acest lucru devine Uh, inutil, pentru că avem pachetul uh, șase, celor șase, guvernanța economică. Acum, în ceea ce privește raportul meu, primul punct va fi facilitatea Connecting Europe, capitolul cel mai uh, provocator și care este inclus în raportul privind coeziunea. Au fost ridicate în discuție deja mai multe aspecte uh, Eh, domnul Olbricht a fost cel mai vocal dintre toți. Însă aș dori să adaug și alte elemente. În primul rând, este evident, e vorba de eh, luarea a 10 miliarde de euro pe baza unor reguli și criterii care nu sunt eh, ușor de înțeles și nu pot fi ușor acceptate. În al doilea rând, în ceea ce privește managementul, cum reușești să pui la oaltă un management uh, uh, comun cu un uh, management centralizat, pentru că lucrurile sunt nesatisfăcătoare până acum. 3. În legătură cu principiul, principiul propus de comus, uh, comisie, primul venit, primul servit. Îmi cer scuze, însă nu e vorba de loteria națională. Nu pot să accept această idee primul venit, primul servit, pentru că acest lucru ar putea să fie în detrimentul țărilor care au nevoie a cea mai mare de uh, politica de coeziune. Trebuie să se schimbe ceva dacă dorim să acceptăm, să acceptăm și să votăm în comisie și mai târziu în plenul Parlamentului și să negociem cu Consiliul. Apoi, în ceea ce privește eficiența energetică în domeniul locuințelor. Așa cum v-am spus anterior, eu sunt partizanul acordării unei importanțe speciale a acestui capitol care să fie deschis uh, politicii de coeziune, pentru că este cea mai bună modalitate de a ajuta IMM-urile. Este evident, e vorba de o dezvoltare locală care are nevoie de contribuția noastră apoi accesibilitatea socială la energie. Atunci când prețurile energetice au crescut uh, radical și nu există posibilitatea de a plăti facturile, acest lucru implică costuri sociale enorme. Nu uitați că în România tulburările sociale uh, se bazează și pe impactul actualei crize. Apoi, trebuie să împiedicăm în felul acesta sancțiunile pentru nerespectarea uh, dispozițiilor uh, care au fost acceptate în cursul uh, negocierilor pentru aderare. Apoi, e bine pentru că vom ecologiza energia și vom îmbunătăți mixul energetic. Și dat fiind că doi comisari sunt pentru declarația comisarului Han, mi s-a părut a fi pozitivă. De asemenea, președinția daneză a confirmat disponibilitatea de a susține această idee. Voi include în uh, textul meu uh, care vă va fi prezentat până la următoarea întâlnire va include această propunere. Nu am uh, primit uh, un răspuns uh, clar de la comisar, se grăbea să ajungă la București, însă mi se pare că o definiță, definiție clară a condiționalităților în care fondurile de coeziune ar putea să fie folosite atunci când uh, principiul um, poluatorul uh, plătește nu funcționează. Sunt convins că nu numai Comitetul Regiunilor, dar și această comisie sunt gata să vadă în ce condiții și potrivit căror uh, criterii putem să acceptăm acest lucru. Pentru că dacă nu, putem să lăsăm loc unei cauze care nu este în mod evident parte din politica de coeziune. Vă mulțumesc și până data viitoare o să vă dau pachetul complet. Dragi colegi, să fie clar, în întâlniri uh, întâlnirile viitoare vom aborda rapoartele individuale, instrumentele de reglementare pentru toate fondurile. Astăzi discutăm pe baza propunerii care vine din partea Uh, raportorilor pentru regulamentul general, pentru chestiuni orizontale, dând uh, posibilitatea raportorilor sectoriali să reacționeze la chestiuni orizontale care afectează sau sunt legate de regulamentele de care se ocupă și astăzi ne concentrăm asupra condiționalități, concentrări tematice, flexibilitate, simplificare. Ca să vă reamintesc că vorbim despre aceste patru zone în contextul uh, instrumentelor de reglementare individuale. Și acum Arica Mener are cuvântul. Aș dori să comentez pe scurt pe marginea acestor patru puncte, pentru că am uh, discutat uh, mai devreme acest lucru cu comisarul și cu ministrul. În ceea ce privește cotele și flexibilitatea, În uh, ceea ce privește regulamentul privind cooperarea teritorială europeană, am spus că e nevoie de mai multă flexibilitate în privința concentrărilor tematice. În momentul de față avem patru priorități tematice, însă uh, nu au fost avute în vedere chestiunile transfrontaliere în ceea ce privește uh, transportul și chestiunile demografice. Fie că putem să adăugăm un număr de priorități tematice de la 4 la 5, sau trebuie să fim în măsură să lărgim Uh, și să sporim flexibilitatea. Pe de altă parte, susțin uh, textul raportorului în această privință. Apoi, un comentariu legat de Fondul Social European. Aici sunt pe aceeași undă cu raportorul. Trebuie să existe uh, o uh, alocare specială, 52%. Sunt de acord uh, cu Constanța atunci când a vorbit despre situația ocupării forței de muncă. Trebuie să o îmbunătățim, însă situația este diferită de la un loc la altul, de la o regiune la alta. Trebuie să susținem IMM-urile. Vreau să spun că din propria experiență din țara mea, Fondul Social European uh, s-a adăugat la bugetul național și trebuie să lăsăm acest lucru la responsabilitatea statelor membre, a regiunilor și uh, acestea vor uh, hotărâ cum vor fi, folosi uh, banii. Apoi, în ceea ce privește categoriile, regiunile, în această privință nu sunt într totul de acord cu propunerea raportorului nu susțin întru totul această categorie de tranziție. Cred că am spus mai devreme care sunt motivele mele. Cred că avem nevoie de cifre mai concrete. Ce va însemna asta? Care vor fi costurile? Și în momentul de față, categoriile de tranziție, ca și sistem, nu sunt suficient de transparente. De aceea nu am o poziție foarte favorabilă ca cea exprimată în acest document. Apoi, în ceea ce privește simplificarea, astăzi am discutat foarte mult despre simplificare. În ceea ce privește regulamentul privind cooperarea teritorială europeană, ETC, există elemente pe care trebuie să le avem în vedere atunci când vorbim de simplificare. Susțin uh, acea uh, cotă unică de 15%, și în felul acesta cofinanțarea ar fi uh, armonizată în uh, toate țările. Sigur că mai târziu putem să dezbatem îndelung această problemă. Însă, un lucru clar uh, este aici, așa cum a spus și Constanța, simplificarea trebuie să se facă și la nivelul celor care completează astfel de cereri. Un reprezentant dintr-o regiune a fost uh, foarte sceptic în legătură cu impactul la fața locului asupra populației. Este important să comparăm și uh, diferențele între uh, state și să evităm birocrația. Apoi, în ceea ce privește condiționalitatea macroeconomică, discuțiile sunt îndelungi, sunt convinsă. Nu aș avea o poziție negativă în această privință, așa cum a prezentat-o raportorul în document. Așa cum a spus-o Lambert în propunerea sa, cred că trebuie să așteptăm și să, privi, să primim uh, informații și uh, date mai clare de la Comisie și apoi să adoptăm o poziție mai clară. Nu putem să discutăm uh, în uh, uh, aprofundat această chestiune, pentru că mai sunt chestiuni de context care trebuie lămurite. Apoi, în ceea ce privește condiționalitățile în continuare, susțin propunerea raportorilor în ceea ce privește uh, propunerea exante. Ele nu sunt legate de regulamentul ETC, dar totuși susținem. Joachim Zeller. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer doar la modificarea regulamentului privind uh, cooperarea teritorială și aș dori să spun că acum suntem la nivelul uh, unui document de lucru pe care îl voi înainta în curând și am putut constata că cei care au fondat fondul uh, îl și folosesc, iar cei care plănuiesc utilizarea acestuia sunt destul de mulțumiți. Am, am ținut cont de toate doleanțele acestora, de cei care vor dori să muncească pe viitor în sfera acestui fond. Dificultățile însă sunt la alt nivel, acolo unde fondul se lovește de autorități din statele membre care nu acordă autorizații, și unde instrumentul juridic, pentru că despre asta vorbim, despre cadrul juridic, nu este înțeles și este perceput ca fiind uh, un element de concurență. Se consideră de asemenea că prin acest fond se dorește atingerea altor obiective decât cooperarea transfrontalieră. Vorbim aici despre acele persoane și despre, despre acele state membre, despre acele guverne care beneficiază de pe urma acestui fond și care trebuie să se confrunte cu dispozițiile acestuia. De aceea aș dori ca în celelalte propuneri să se țină cont de faptul că aceste fonduri nu pot fi privite în izolare, ci ele constituie un instrument de a, un instrument care stă la baza tuturor celorlalte politici, dar care stau la baza acestora doar dacă este utilizat. Dincolo de aspectele regionale și teritoriale. Asta mai ales când vorbim despre politica de vecinătate, pentru că pe viitor trebuie să existe posibilitatea de a coopera cu state terțe care sunt uh, în regiunile periferice ale Uniunii Europene. Nu este neapărat o formă de politică externă, ci datoria pe care o avem de a coopera în regim transfrontalier. Cred că astfel trebuie să punem accentul. E clar că fondurile de dezvoltare regională sunt atrăgătoare, și, este, și asta demonstrează faptul că au fost create mai mult de 20 până acum și alte 20 de astfel de fonduri sunt în curs de creare, deci sunt un instrument juridic foarte atrăgător. Cam atât din partea mea. Uh, thank you, Maria. Maria. Mulțumesc, doamna președinte. Ca să intru în miezul problemei, fără să mă lungesc prea mult, Aș vrea să semnalez că am cerut deja Comisiei să ne precizeze poziția sa cu privire la FSE. Însă vreau să reiau și niște chestiuni care nu au fost dezbătute suficient. Conocer la opinion de... Aș dori să știu care este opinia colegilor mei pe această temă. Cred că este foarte important să avem o poziție specifică. Există un raport privind cadrul financiar multianual care include aceste cote, deci trebuie să purtăm o discuție și trebuie să vedem care este poziția acestei comisii. Trebuie să analizăm și concentrarea tematică și pentru a mă referi la ceea ce a spus domnul Olbricht, este adevărat că dacă limităm obiectivele și reducem concentrarea, pierdem eficiența. Și pentru a ne asigura că nu cădem în aceste capcane, trebuie să evităm o abordare cu un model unic. Articolul 5 din Fondul Social European vorbește despre participare și cred că această chestiune a participării nu este foarte clară. Colegul meu din Galicia a vorbit despre reprezentare și despre ceea ce ea numea entitățile substatale, deci entitățile regionale și locale. Și aș dori să știu care este poziția noastră, pentru că întotdeauna noi am fost de părere că trebuie să implicăm în acest proces nu numai autoritățile naționale, ci și autoritățile locale și regionale și aș dori să știu care este opinia dumneavoastră pe această temă. M-aș bucura foarte mult dacă mi-ar spune colegii care este opinia. Uh, comment from Acum, dacă doriți să comentați, puteți să o faceți, domnule director. Thank you, Chair. Well, firstly... Mulțumesc. Dați-mi voi mai întâi să spun că Apreciem eforturile depuse până acum. Documentele de lucru au evoluat mult și există o adâncire a pozițiilor asumate și cred că acest lucru constituie o bază bună pentru dezbaterile mai specifice care vor avea loc mai încolo. Să încep cu cele patru teme cu concentrarea tematică. Noi avem o viziune comună vis-a-vis -vis de ceea ce dorim să obținem. Există nevoia acestei concentrări și dorința de flexibilitate. Nu ne dorim o concentrare care să producă rezultate viciate și care să forțeze regiunile să cheltuie banii într-o manieră neînțeleaptă. Deci, în principiu, știm ce vrem să obținem. Întrebarea este dacă avem mecanismul corespunzător pentru a atinge aceste obiective. Mecanismele diferă de la un fond la altul, dar dacă ne uităm la ideea de bază, vedem că mecanismele se leagă de procentaje. Și această metodă pare părea, poate părea nesofisticată. Bineînțeles, noi am examinat mai multe metode și cred că ceea ce, la modul teoretic, ar fi ideal să facem și să evităm soluția one size fits all, acest scenariu nu este fezabil, pentru că dacă mergem pe această cale a flexibilității totale și mergem pe o abordare de la caz la caz, nu o să avem o, o abordare suficient de unitară și asta vă pot spune din ex- experiența pe care o am în alte negocieri. Este foarte dificil să garantăm Uh, limitări în timpul unor exerciții de negociere. Deci ne trebuie niște parametri fixi în regulament care poate sunt dureroși pentru că forțează anumite alegeri, dar credem că este singura cale de urmat. Bineînțeles, am fi foarte interesați de opțiunile pe care le-ați mai vedea dumneavoastră. Suntem dispuși să le analizăm, să vedem dacă putem să ne adaptăm la acestea, dar e clar că este nevoie de limitări la nivelul regulamentului. Sunt absolut necesare acestea. Și acest lucru este important și din perspectiva flexibilității, pentru că trebuie să nu uităm că pentru procentajele ERDF acestea sunt la nivel național, nu la nivel regional. Deci există pos- posibilitatea de modulare la nivelul statelor membre, ținându-se cont de diferitele priorități și de varile nevoi. Acest lucru se aplică și când vorbim despre cote, pentru că și acolo sunt trimiteri la cotele minime pentru ISF, la nivel național pentru categoriile de regiuni și așa mai departe. Deci se permite o anumită flexibilitate. Același lucru se aplică și pentru procentajele minime pentru Fondul Social European trebuie să țină cont de nevoia de investiție din contul Fondului Social European înspre activitățile de educație și de ocupare, mai ales acum că ne confruntăm cu niște cote extraordinare la șomajul în rândul tinerilor. Trebuie să vedem acest lucru în legătură cu utilizarea unor investiții sporite și cred că acesta este un punct fundamental pentru că ceea ce dorim noi să obținem cu acest pachet de reglementare este o integrare îmbunătățită, un lucru pe care nu l-am avut în ultima perioadă și un lucru pe care l-am reinserat sau pe care îl reaccentuăm acum. și care are legătură cu nivelurile minime pentru Fondul Social European. Vis-a-vis -vis de simplificare, salut reacțiile doamnei Creel vis-a-vis -vis de ceea ce există actualmente în regulament. Are dreptate. Trebuie să întărim aceste aspecte prin ceea ce se întâmplă la nivel național. Practical consequences are drawn for beneficiaries and I think one of the trebuie să se tragă consecințele practice pentru beneficiari și un lucru esențial este e-cohesion pentru că am stabilit că dacă statele membre stabilesc un sistem care să permită comunicarea dintre beneficiari și uh, autorități, sistemul va funcționa mai bine. Deci asta trebuie să fie obiectivul nostru. Astfel evităm și ceea ce numim în engleză gold plating, Și asta înseamnă că statele membre trebuie să indice cum vor reduce poverile administrative care apasă pe umerii beneficiarilor. Deci, practic, astfel reușim să traducem propunerile de la acest nivel în acțiuni practice la nivel național. În ceea ce privește rapoartele anuale de progres, analiza făcută este corectă. Ne dorim o raportare fundamentală din care să rezulte informațiile de bază și care să fie suplimentată prin analize da, detaliate. Deci uh, procesul de raportare anuală trebuie să fie aproape automat, vine din partea statelor membre și trebuie să constituie o cerință cu uh, povara administrativă scăzută, pentru că majoritatea informațiilor sunt transmise pe cale electronică în manieră standardizată. Apoi obținem acea analiză detaliată, iar autoritățile responsabile ne oferă concluzii vis-a-vis -vis de felul în care progresează implementarea programului și astfel obținem un echilibru extraordinar. Conditionalities. Uh, uh, uh. vis a -vis de condiționalitate, Aș dori să spun ceva vis-a-vis -vis de macrocondiționalitate. Să ne uităm la detaliile propunerii Comisiei, pentru că acest, există aici două elemente. Unul explică ceea ce întreb, încercăm noi să facem. Este un mecanism de declanșare pentru programe de parteneriat, acolo unde circumstanțele o cer și acest lucru este vizibil actualmente când avem o criză și avem un șomaj ridicat în rândul tinerilor și un astfel de factor declanșator face statele membre să analizeze programarea fondurilor. Și acest lucru este util mai ales când circunstanțele se schimbă. Prima parte din uh, condiționalitatea macrofiscală analizează felul în care sunt direcționați și redirecționați banii. Al doilea element se referă la dreptul de suspendare și acolo vorbim despre situația în care un stat membru nu respectă recomandările vis-a-vis -vis de acțiunile de luat pentru a rezolva dezechilibrele și deficitele. Raționamentul este același și simplu. Dacă un stat membru nu a acționat și a supus unui risc ceea ce se întâmplă în acel stat membru și în alte state membre din Uniune, atunci procesul nu mai poate fi cel obișnuit. Ceva deosebit trebuie să se întâmple în maniera în care banii curg dinspre Uniune către statul membru. Dar formularea este de așa natură încât discreția este largă vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă în momentul în care se ține cont de gravitatea situației, de gradul de, uh, de impactul economic și de garantarea proporționalității. Codul de conduită. A fost menționat și în paralel cu ceea ce am uh, discutat, Vedeți acum care sunt ideile Comisiei vis-a-vis -vis de codul de conduită. Documentul va fi unul uh, de lucru, unul neoficial și va conține elementele cheie. Calendarul este similar. Acesta va fi disponibil la finalul lui februarie sau imediat după aceea. Then, uh, perhaps I, I... Revin la facilitatea Connecting Europe, pentru că a fost menționată din nou, foarte pe scurt însă. Eu încercam să explic ideea că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce dorim să realizăm cu acești bani. Trebuie să spunem că am înregistrat un eșec, pentru că de aceea există goluri, breșe, de aceea nu există conexiunea și integrarea în rețelele TNT. Odată ce banii sunt într-un program operațional, statele membre decid cum se cheltuie acei bani și poate că statele membre nu au ca prioritate să facă acele legături către rețelele TNT pentru că au alte priorități. Deci eșecul este clar și astfel facilitatea Connecting Europe dorește să rezolve această problemă. Dacă ne uităm la prioritățile Uniunii Europene, trebuie să o facem în context și trebuie să ne concentrăm pe această idee de a ne asigura că există o conductă prin care să circule aceste informații, care să permită statelor membre să pună priorități și nu este neapărat o metodă first come, first serve, ci ține cont de propuneri din partea statelor membre fiecare stat membru poate propune la momentul potrivit proiecte în ideea că acestea vor fi finanțate sub cupola facilității Connecting Europe. Actions, uh, well, I think what... În ceea ce privește cadrul strategic, trebuie să folosim noțiunea de acțiuni cheie în cadrul strategic pentru a arăta care sunt investițiile care trebuie să fie acoperite de varile fonduri dar vom reveni la aceste lucruri în momentul în care va exista documentul Comisiei. Uh, just uh, on coming back to the um, ETC. Revenind la cooperarea teritorială europeană, o parte din răspuns a fost dat, dar trebuie să subliniem și alte elemente. Există o extensie care acopere transportul. Transportul este re- relevant în acest context, iar, uh, se, iar aici se face o trimitere expresă la prioritățile de investiție în cadrul ETC. Cred că am vorbit destul. I can do a lot of things, but uh, I, I depend on... Pot face multe, dar depindem foarte mult de cât interveniți, cât de mult timp. Yeah, I think the, the, the... Întrebarea înțeleg eu că era legată de viitorul regiunilor de tranziție. E un concept nou, este o inovare spectaculoasă. Uh, aducem la un loc uh, regiunile de convergență cu cele care nu sunt de convergență și totul are legătură cu intensitatea ajutoarelor, așa cum s-a și spus. De aceea există variații și la nivelul concentrării tematice. Deci există niveluri diferite de concentrare care țin cont de situațiile cu care se confruntă diferitele regiuni care se încadrează în respectiva categorie. Se face o diferențiere și la nivelul ratelor de cofinanțare. Și pe de o parte credem că acest concept de regiuni de tranziție vine în întâmpinarea nevoilor regiunilor, și are relevanță în contextul Europa 2020, dar în același timp face parte din echilibrul general al pachetului MFF din cadrul politicii pentru coeziune. Trecem la raportorii din umbră. Problema este că Timpul nostru a fost împărțit cu cel al raportorilor principali. We are very We prepare for the main legislative package. Noi suntem foarte disciplinați. Ne-am pregătit pentru pachetul legislativ principal. Nu voi vorbi mult, știți foarte bine, dar voi vorbi cu cifre. Și sper să le audă comisia. Big thanks for your working paper, the second. Mai întâi vreau să vă adresez mulțumiri călduroase pentru acest document. Include toate lucrurile despre care am vorbit și amendamentele raportorilor. În al doilea rând, vreau să mă refer la răspunsul domnului Han, adică statul este cel care hotărăște cum vor fi implicate regiunile. Da, scuzați-mă, raportorii au scris foarte clar care va fi definiția parteneriatului. De ce? Pentru că cooperarea teritorială va primi cu 32% mai multe fonduri, adică 8,8 miliarde acum și uh, în jur de 11 miliarde în noua perspectivă financiară. Diferența este de cam 3 miliarde. Uh, unde vor merge acești bani? În uh, statele mai mici, în regiunile mai active? Dacă ne uităm la rata de absorpție, vedem că ea nu este foarte bună. Și este clar că, așa cum au spus și raportorii, trebuie să stabilim norme mai clare. Nu putem să lăsăm statele membre să decide totul. Acum să revin la temele de astăzi, cote și flexibilitate. Nu e nimic nou, pentru că dacă Știm uh, care sunt prioritățile, ele coincid cu cele spuse de domnul Han, cercetare, ocupare, transfrontaliere și energie. Eu cred că nu putem să spunem cu atâta ușurătate că avem nevoie de mai mulți bani. Sunt țări care au primit foarte mulți bani acum 15-20 de ani pentru infrastructură, pentru tot ce vreți, dar nu pentru stimularea unor activități antreprenoriale. Știm că s-au dat uh, sume fenomenale și rezultatele n-au fost cele dorite. Acesta e motivul pentru care va trebui să găsim un compromis cu Comisia cu privire la priorități și la flexibilitate. Nu putem, uh, sigur, să acționăm complet independent, nu putem să spunem că în Marea Baltică criteriile vor fi diferite de Marea Mediterană. În al treilea rând, în ce privește încadrarea regiunilor, eu nu vreau să fim foarte generoși, deoarece să ne uităm la cifre. Dacă lăsăm la o parte facilitatea Connecting Europe, politica de coeziune va primi cu 17 miliarde mai puțini bani în următoarea perioadă, în următoarea perspectivă financiară. Așadar, vineri, vineri seara, se va lansa acea abordare de sus în jos privind CFM, iar Lewandowski a spus că se vor face tăieri de fonduri și nu doar la coeziune. Deci sarcina ne va fi dificilă. Cât privește regiunile, noi participăm uh, cu programe în mai multe țări avem țări uh, în coeziune, țări sau regiuni în tranziție și, pe urmă, avem țări sau regiuni în competitivitate. Deci trebuie să fim foarte atenți la suma per cap de locuitor. Ce spune Han pare foarte logic dacă numărul de oameni care într-o regiune de tranziție este mai mare decât uh, cei într-o regiune în care se face introducerea și tragerea treptată. Dar eu nu pot să cred că dacă acordăm uh, un uh, procent de 5 sau de 7%, vom spori și numărul de oameni dintr-o perioadă, dintr-o regiune. Deci, Comisia, vă rog să ne arătați calculul pe cap de locuitor. Mie, ca unui membru a unei regiuni de convergență, mi-e simplu să spun că suntem plătiți cu 20% mai puțin. Însă, regiunile în tranziție vor primi 20 de miliarde în plus, adică 47% mai mult. Iar regiunile de competitivitate uh, au un minus de 2%, deci rămân cam tot acolo. Dar dacă nu transpunem aceste calcule pe cap de locuitor, practic ele nu înseamnă nimic nu riscăm decât să dăm naștere la tot felul de invidii, gelozii, pentru că eu vin dintr-o regiune care primește atâta, tu dintr-o regiune care primește atâta. Deci am vrea mai multe explicații. Și în fine, simplificarea. Vă rog să nu contați pe acest lucru. Perioada 2007-2013 este complicată deoarece s-au introdus și um, proceduri de audit pentru proiectele mari. Este mai complicată decât perioada anterioară 2026, însă numărul de erori a scăzut considerabil. Curtea de conturi și OLAF a identificat mai puține erori, ceea ce înseamnă clar că Comisia nu va putea face o simplificare și o flexibilizare a cifrelor, pentru că dacă numărul de erori va crește prin aceste încercări, n-am făcut nimic. Nu cred în logica banilor simpli. Nu cred că se poate opera așa. Trebuie să examinăm foarte atent problema simplificării. Și în ce privește condiționalitățile ex ante și ex post, aici, practic, domnește haosul. Să ne uităm la ce avem. Avem uh, trei acte legislative pe partea economică pentru echilibrarea economiei, resurse, venituri și încă trei um, acte legislative pentru disciplină bugetară. Însă ele sunt obligatorii doar pentru țările din zona euro. Pentru celelalte nu sunt obligatorii. Ele pot opta să se alăture acestor reguli, dar pot să nu o facă. Iar decizia din decembrie a complicat lucrurile. 26 de lideri de state și de guverne au spus că da, suntem de acord ca până la finele acestui an să dăm legi privind disciplina bugetară. Însă uh, deficitul structural bugetar uh, este de 1,5% pentru țările care s-au angajat să o facă. În fine, deci dacă nu impunem să fie obligatorie pentru toți membrii, atunci nu vom reuși să impunem disciplina. Comisia încearcă să facă corelări între condiționalitățile exante expost, acorduri de parteneriat și politica de coeziune. Dar dacă statul membru este în afara zonei euro și cele șase acte legislative nu sunt obligatorii și vrea să facă parte din politica de coziune, trebuie să dea dovadă de sinceritate. Pentru că dacă statul nu va fi uh, lăsat să intre pe ușă, probabil că va intra pe fereastră. Nu, nu trebuie să permitem acest lucru. Știu că situațiile diferă foarte mult de la o țară la alta, uh, Știm care e cazul Ungariei, dar cu toții suntem participanți la politica de coeziune. Nu suntem cu toții obligați însă de cele șase acte legislative. Acestea trebuie transpuse prin acorduri interguvernamentale în Uniunea Europeană până la finele acestui an și trebuie să luăm lucrurile în serios pentru că dacă nu, uh, nici nu știm ce ne va aștepta. Și o ultimă remarcă. Nu știu care este temeiul pe baza căruia uh, domnul Ren spune că s-ar putea ca Ungaria să piardă un miliard de dolari. Ei uh, ar risca să piardă 85% din fonduri, deoarece până acum au primit 1,2 miliarde. Domnul Han a spus că nu se, va, nu se vor atinge plățile din 2000 2013, ci angajamentele din 2013, ceea ce sigur ulterior va afecta și plățile. Dar eu nu am găsit un temei juridic pentru o astfel de procedură. Președintea, temeiul legal uh, se regăsește în legislația existentă și în regulamentul de coeziune. O astfel de procedură poate fi utilizată dar în orice caz nu noi trebuie să hotărâm acest lucru. Stimați colegi, mai aveți la dispoziție câte trei minute dacă vreți să ascultați și răspunsul lui Martinez cu interpretare. Urmează Cornelia Ernst. Ja, ich hoffe, das Atmen zählt nicht zu den drei Minuten. Äh, da unsere... Sper că nu se numără și când respir. Noi n-am intervenit decât 30 de secunde și de aceea aș dori să mă refer la documentul de lucru pe care l-au discutat uh, cei doi raportori, Creier și Van Nistelrooy. Cred că trebuie să discutăm din nou despre actele delegate, ce trebuie ele să facă și ce nu trebuie să facă, unde să-și găsească aplicare și unde nu în acest pachet de regulamente. Cadrul strategic comun nu ar trebui să facă parte din acestea și aș dori să reiterez întrebarea care a fost adresată în documentul de lucru noi suntem pentru prima variantă propusă. A doua idee, acordurile de parteneriat și acest subiect trebuie tratat separat. De multe ori nu este clar cine sunt partenerii, în ce măsură obligațiile sunt uh, stricte sau nu și există probleme la nivelul uh, programelor, programelor operaționale. Apoi, prioritățile și concentrarea tematică. Să ne gândim la un lucru. De ce ne dorim acest lucru? Avem obiective tematice care sunt reținute. Aș dori să știu de ce mai avem și nevoie de priorități. Poate că avem nevoie de ele pentru a împiedica abuzurile, pentru a promova anumite obiective politice. De ce avem nevoie de priorități? Trebuie să răspundem la această întrebare și vom progresa Cred că nu s-a găsit un răspuns la această întrebare. Cotele. Văd lucrurile la fel precum cei doi raportori, în sensul că stabilirea de cote stricte nu este benefică. M-aș referi și la cele 25%, acel minim rezonabil. Orice altă cotă ar fi dificilă. Condiționalitatea. Întrebarea mea este așa, de ce trebuie o regiune să plătească pentru că un stat, pentru că un stat membru a acționat într-un anume fel și nu a respectat obligațiile sale? Nimeni nu are niciun beneficiu din, dintr-o asemenea dispoziție, regiunea în niciun caz, și nu știu dacă ajungem foarte departe cu aceste condiționalități macroeconomice. Și văd condiționalitățile ex ante ca fiind o adevărată amenințare la adresa celor care doresc să se bucure de aceste fonduri și trebuie să ne gândim un pic la aceste detalii. Încă o chestiune, regiunile de tranziție. Da, avem nevoie de această categorie intermediară și dacă privim cu atenție, vedem că nu este o masă gri, ci există două forme diferite în această categorie, care sunt abordate în mod diferit, pe bună dreptate, și cred că dacă ne uităm cu atenție care sunt aceste regiuni și unde sunt situate ele și care sunt uh, efectele pe care acestea le, acestea le au în statistici, dacă se încadrează la peste 75% sau sub, atunci chiar vom înregistra progrese. Simplificare. Cuvântul cheie este acreditare. Aici trebuie să discutăm din nou acreditare, așadar. Acreditare este un lucru de care nu are nevoie lumea. și trebuie să avem grijă să nu suprabirocratizăm toate aceste procese. În ultimul rând, flexibilizarea. Sper că vom avea ocazia să vorbim și despre cross-financing. Trebuie extinsă această finanțare, nu redusă. Cam astea ar fi chestiunile pe care doream să le abordez. Președinte, mulțumesc și acum urmează Mihail Tremopoulos. Vă mulțumesc, Mulțumesc, doamnă președinte. Țin să mulțumesc raportorului pentru că s-a întâlnit cu raportorii din umbră. Eu reprezint grupul verzilor și spun că suntem de acord cu raportorul. Suntem împotriva condiționalităților macroeconomice. Ne interesează o discuție despre rezerva de performanță. Considerăm că iar ar îmbunătăți calitatea proiectelor, deci suntem pentru. Cât privește facilitatea conectarea Europei, chiar dacă regiunile au 10 miliarde mai puțin, sunt totuși de acord cu propunerea acestei facilități. Comisia va trebui să gestioneze mai eficient aceste programe. Atâta tot. Cât privește capacitatea instituțională, dacă ea există sau nu, propunerea merge pe direcția cea bună. Elșbieta Lukaciewska. Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu multe dintre cele care s-au spus deja, așa că nu am să mai repet ceea ce s-a zis. Vreau să vorbesc însă despre utilizarea mijloacelor care, vin, care provin din diversele fonduri. Nu ar trebui să introducem uh, norme prea stricte pentru procente sau pentru concentrarea tematică. Cred că oricum majoritatea gândim la fel și am putea eventual să stabilim un prag minim. Însă, mai departe, statele membre ar trebui să poată dispune de o anumită flexibilitate ca să se poată adapta la propriile nevoi. Doar așa vom putea realiza obiectivele incluse în strategia Europa 2020. Vreau să subliniez în legătură cu ședința noastră de astăzi că obiectivele tematice reprezintă un subiect important și nu înțeleg de ce au fost alese 11 obiective tematice N-aș vrea acum să intrăm în detalii, sper să, vă, să avem timp uh, și ulterior să vorbim despre ele. Acum aș vrea să subliniez că atunci când se redactează contractele de parteneriat, trebuie să se țină seama și de opinia autorităților locale. Nu putem crea legislație pentru ei fără ei. vis-a-vis -vis de condiționalitățile ex ante, acestea nu au fost bine stabilite. Totuși, chiar și așa, aceste condiționalități duc la consecințe foarte importante. Comisia poate să decide suspendarea în parte sau um, în totalitate a plăților. Cred deci că condiționalitățile ex ante trebuie să fie foarte bine precizate în text. Sau, cel puțin, ar trebui să se facă o trimitere la o sursă unde să se facă descrierea. Cât privește condiționalitatea macroeconomică, s-a vorbit mult despre ea astăzi. Și aici uh, se poate face o suspendare a plăților. Comisia poate să suspende plățile atunci când condițiile macroeconomice nu sunt îndeplinite. Eu vreau să vă, să vă atrag atenția asupra unui lucru. Astăzi, aceste condiționalități macroeconomice sunt influențate de situația economică globală. Situația globală se schimbă de la o zi la alta și adesea regiunile nu au niciun fel de influență cu privire la situația globală, deci ele nu ar trebui să fie pedepsite pentru niște greșeli pe care nu le-au comis. Mă vreau să trec la FSE și vreau să repet ceea ce am zis și la început. Fiecare stat membru ar trebui să își stabilească alocările de fonduri în funcție de nevoi și uh, de situația sa. Mulțumesc, doamna președinte. Eu vreau să mulțumesc celor doi raportori, lui Lambert și lui Constanță, pentru documentul de lucru pe care ni l-au transmis. Au făcut o treabă excelentă, avem un document foarte clar în fața noastră și au reușit să identifice chestiunile ce trebuie analizate mai mult. Dintre cele patru teme, eu vreau să mă concentrez pe simplificare. Simplificarea regulamentelor a fost una dintre principalele cerințe ale Parlamentului European pentru următoarea perspectivă financiară. La o primă vedere, putem spune că simplificarea e o procedură complexă, așa cum spunea și Constanțe mai devreme, nu este suficient de clar dacă propunerea de simplificare se ridică la înălțimea așteptărilor noastre și a tuturor celor care fac parte din politica de coeziune. Sunt uh, de acord cu documentul în principiu, dar am două probleme. Propunerea de simplificare din 2008-2009 spunea că în loc ca statele membre și Comisia să cadă de acord asupra 100% din programe, se putea trece la un acord cheie cu privire la, proiectele, la contractele de parteneriat. Statele membre să nu fie împovărate de birocrație și să aibă o mai mare flexibilitate la dispoziție. Eu aș vrea să știu dacă Comisia a luat în vedere o astfel de posibilitate. Și în al doilea rând, propunerea de regulament spune că trei fonduri pentru politica de coeziune pot fi folosite pentru programele operaționale în același timp, dar nu și pentru axele prioritare. Vreau să știu, deci, dacă ați analizat uh, posibilitatea de a include și axele prioritare. Martin, ai... ai... Mulțumesc. Uh, Nicolas, Martin, ai timp la dispoziție, dar nu prea mult, pentru că vrem să avem și reacția celor doi raportori în final. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. O să parcurg uh, rapid uh, uh, problemele care au fost ridicate, începând cu câteva aspecte legate de cooperarea teritorială europeană. Cred că este important să avem în vedere că zonele de program trebuie să fie adoptate printr-o decizie a Comisiei. Deci este vorba de un proces de negociere în curs. Statele membre nu pot să hotărască unilateral. Ceea ce avem în vedere este ca zonele de program pentru programele de uh, cooperare teritorială să aibă uh, ca punct de plecare ceea ce se va întâmpla în 2013, însă experiența arată că există nevoie de astfel de programe. Avem o serie de garanții în acest sens. În ceea ce privește datele pe care le-ați solicitat, o să analizez dacă putem să dăm niște cifre clare. Nu am cifrele asupra mea astăzi, însă poate bilateral uh, putem să discutăm Sigur, și aceste date după aceea vor fi puse la dispoziția membrilor uh, comisiei. în ceea ce privește simplificarea. Nu trebuie să o prezentăm ca o contradicție între simplificare și reducerea ratei de eroare. Simplificarea este, de fapt, un mecanism pentru a reduce nivelul de eroare, mai ales atunci când e vorba de regulile de elegibilitate. Dacă avem reguli clare care sunt harmonizate, armonizate, Uh, există riscul apariției greșelilor, pentru că erorile pot să apară printr-o uh, înțelegere incompletă a lucrurilor. Așa încât cred că am mers în direcția cea bună. Trecând acum la concentrarea tematică. De ce tem concentrarea tematică? Pur și simplu pentru că experiența arată că dacă încerci să faci totul, nu realizezi nimic. Trebuie să țintești uh, un anumit obiectiv pentru a folosi fondurile. Trebuie ca investițiile să se concentreze pentru a avea un impact al acestor uh, fonduri. Acesta este motivul. Motivul pentru condiționalitățile exante este că din experiență am văzut că nu, dacă nu avem precondițiile necesare, acest lucru afectează eficiența investițiilor uh, din uh, val. În ceea ce privește uh, finanțarea încrucișată, motivul pentru care am uh, redus sumele, asta înseamnă posibilitatea de a folosi fonduri FEDER uh, pentru proiecte care, în mod normal, sunt finanțate de la Fondul Social European și invers. Motivul este că considerăm că este o modalitate mai bună de a integra cele două fonduri într-un program multi Uh, fonduri. O simplă operațiune poate să fie finanțată de, de la mai multe fonduri și mai multe programe. Deci uh, putem să obținem flexibilitatea care uh, se dovedește a fi utilă. Întorcându-ne la condiționalitatea ex ante. Avem multe detalii în regulament, în anexa 4. Suntem de părere că trebuie să avem un sistem operațional. Este un element important pentru ca politica uh, să uh, fie mai bine orientată către performanță. Însă trebuie să avem un echilibru uh, prin criterii clare care să poată să fie evaluate obiectiv în statele membre și ulterior de către Comisie. Cred că în discuțiile ulterioare cu președinția daneză și aici în Comisia Regii vom vedea cum putem să menținem elementele esențiale, dar suntem deschiși la orice sugestie de îmbunătățire. În ceea ce privește procedurile pentru programele și contractele de parteneriat, dorim să obținem un echilibru uh, între documente care să-și realizeze obiectivele, dar care să nu fie greoaie și dorim în mod deosebit să vedem cum aceste programe pot fi modificate uh, dacă este necesar, cu o procedură uh, mai suplă pe care o avem acum, dacă textul poate să fie ajustat pentru a realiza acest lucru. Și, de asemenea, suntem deschiși la idei și din nou procesul este în curs în uh, grupul de lucru din Consiliu să vedem dacă există paralelisme care pot fi evitate. În ceea ce este axa priorităților, scopul uh, cheie al acestei axe de priorități este să mențină legătura cu obiectivele tematice care asigură legătura cu strategia Europa 2020. Nu vrem să asistăm la o diluare care ar putea să submineze unul dintre obiectivele cheie pe care le uh, vizăm. Foarte rapid, Constanța sau Lambert, aveți comentarii? Comment. Nu mai am multe comentarii de făcut. Cred că unele întrebări au fost abordate. Știu că la capitolul simplificare, Comisia va elabora un document în care acest lucru va fi explicat mai clar, unde va fi explicat mai clar unde sunt elementele cheie ale simplificării. Document care va fi pus la dispoziția Comisiei, cu siguranță că ne le va ajuta în pregătirea audierii și aș dori de asemenea să vă rog ca pe viitor să desfășurăm această dezbatere în baza unor regulamente specifice la, într-o manieră mai intensă și tematic. Pentru că dacă, fiecare, dacă de fiecare dată trecem prin toate subiectele, iată, nimeni nu se ține doar de anumite subiecte și cumva nu reușim să acoperim tot. Cu toții suntem politicieni și vorbim mult și poate că ar trebui mai bine să ne concentrăm pe regulament și să o facem într-o manieră intensă. <clears throat> Ja, eh, danke sehr, danke. Ja, doch, ein, eh, eh, ein... Mulțumesc. Cred că ar trebui nu numai să uh, preluăm ideile de la FSE, ci Uh, să abordăm și chestiunile de dezvoltare rurală și cu raportorii și raportorii din umbră care se ocupă de acest fond european agricol pentru dezvoltare rurală. Modul în care transpun aceste priorități priorități tematice. Trebuie să facem asta. Același lucru și pentru Fondul uh, European uh, Maritim și de Pescuit. În Comisia ITRE sunt foarte atenți la obiectivul 1 pentru că este o cale către excelență, către infrastructura de cercetare. Dacă am înțeles uh, intenția Comisiei ITRE, uh, doresc să avem o audiere comună. Și cred că e înțelept să facem acest lucru. Și ultimul lucru este despre audierea noastră de pe 20 martie. Poate că trebuie să vorbim cu uh, experții, cu cei care pun în practică. După aceea putem să adoptăm o uh, propria poziție și colegii să vină cu propriile lor idei. Trebuie să avem o abordare practică. Și cred că până la urmă astăzi am făcut uh, progrese. Am simțit susținerea dată textelor noastre și uh, sugestia lui Jan Olbricht de a clarifica lucrurile. Și, desigur, trebuie să vedem uh, ce planuri există în Comisia Agri sau în alte comisii uh, pentru a obține un uh, vot într-o primă lectură în septembrie. Ce fac, uh, de pildă, în aceste comisii? Mulțumesc, președinta, mulțumesc, uh, mulțumesc interpreților pentru că au stat cu noi până acum și vă reamintesc că ne întâlnim mâine la ora 9 pentru o discuție foarte importantă și de asemenea avem și voturi mâine, deci nu uitați cartela de uh, vot. O seară bună!